Dear colleagues, we are going to start again. So please get to your seats. So we have uh, this afternoon, we have this afternoon the privilege to. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Avem onoarea în această după masă unde avem membrii de înalt rang, colegi de la IPCC, GIEC, care ne vor face o prezentare uh, a acestui uh, faimos raport, dar trist în același timp, uh, trist raport în legătut cu schimbările climatice și toate aceste evoluții. Vă spun ceva trist, și gravă, pentru că o să ne spuneți cât de dramatică este situația. Astăzi, în primul rând, vă vom asculta, bineînțeles, și apoi, cu siguranță, vom avea ocazia să reacționăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați luat timp pentru a veni aici. Am discutat câteva săptămâni ca să putem să găsim, să convenim împreună uh, de, asupra unui uh, moment propice și iată vă ați uh, venit în această după masă. Suntem aici uh, împreună cu colegii și de la DEVE și de la PEș, care dau bun venit. Practic, dezbaterea va avea mai multe etape. În primul rând, vom avea prezentarea raportului IPCC privind soluri, solurile și apoi uh, prezentarea legată de uh, starea mărilor și oceanelor. Apoi, bineînțeles, uh, vom avea deschisă dezbaterea și interacțiuni cât mai multe, sper eu, ca să ne dea ocazia să interpelăm pe cei de la IPCC, GIEC. În primul rând, primul raport referitor la starea solurilor noastre Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că suntem foarte recunoscători pentru ocazia de a prezenta acest raport. Îl vom prezenta împreună um, cu colegul Jean-François Suzana și cu mine însumi, care am contribuit împreună la acest raport. Suntem coautori și uh, haideți să nu fim numai doar triști, ci să încercăm să insuflăm și puțină speranță când vine vorba de prezentarea situației. Raportul nostru este extrem de lung ca și titlu, conține diverse elemente acest titlu. De unde provine acest raport? Care este uh, originea sa? De fapt, el este o contopire a șapte rapoarte diferite, concepute de către șapte colegi de-ai noștri de la IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Am hotărât să contopim așadar aceste rapoarte uh, într-unul singur care să vizeze situația solurilor, uh, degradarea solurilor, deșertificarea și, pe de altă parte, o altă parte vizează agricultura și silvicultura. Uh, Trebuie spun că, spus că Uniunea Europeană a fost una dintre organizațiile observatoare care a propus un raport pe agricultură, uh, silvicultură și alte utilizări ale uh, pământurilor. Avem șapte capitole principale în acest raport, aceasta este structura sa. Noi, ca și coautor, ne-am dorit foarte mult să avem un raport de tip integrat uh, și nu să fie mai multe rapoarte puse pur și simplu cap la cap. A fost uh, acesta un efort de a integra, de a avea un adevărat raport uh, omogen. Avem și un raport uh, cumva orizontal care vizează chestiuni care vizează, vă spunem, toate domeniile și, bineînțeles, acesta este primul raport Uh, primul raport ca și al doilea, apoi ajungând la capitolul 6, uh, diferitele opțiuni și scenarii de soluții, iar ultimul raport uh, vizează diferitele decizii instituționale care ar putea să contracareze aceste tendațe. Statistici, pe scurt, 107 coautori din diferite țări 40% dintre coordonatori fiind femei. Pentru prima dată în istoria consorțiului nostru am avut mai mulți autori proveniți din țările în curs de dezvoltare decât din țările dezvoltate. Acestea sunt cifrele, dar uh, toată lumea a muncit foarte mult pentru a evalua și analiza publicațiile științifice și pentru a răspunde diferitelor comentarii ridicate. Încă o dată, avem mesaje cât se poate de importante pe care le dorim a, se, a fi transmise cu acest raport. În primul rând, solurile, pământurile sunt supuse tot mai mult presiunii activităților umane, dar tot mai mult același sol, uh, gestionarea lui reprezintă și o posibilitate de soluție uh, când vine vorba de schimbări climatice, dar nu numai, bineînțeles, și alte sectoare trebuie să contribuie. Pământul, terenul, uh, solul uh, sunt uh, resurse critice, ne bazăm pe ele pentru tot ce înseamnă supraviețuirea noastră până la urmă, dar schimbările climatice, bineînțeles, că uh, suplimentează acest tip de, de presiuni și de nevoi. Câteva cifre și date statistice subiacente. În primul rând, 1,53 grade încălzirea globală Mm, între, uh, pe suprafața Pământului în ultima decadă, între 2006 și 2015, și asta comparat cu deceniile anterioare. Pierderea de biodiversitate este fără precedent uh, în istoria omenirii. Dar dacă am face, uh, am luat acțiuni urgente, am putea să contracarăm uh, consecințele negative ale acestei supraexploatări a resurselor. A restricționa încălzirea cu sub 2 grade, conform acordului la Paris, ar avea un impact deosebit de pozitiv asupra terenurilor noastre. Uh, Afolu, agricultura, silvicultura folosirea solurilor, toate aceste acțiuni, activități reprezintă 23% din gaz, emisiile de gaz de seră, efect de seră, imputabile activităților uh, umane. Mai bine de 80% provin din, uh, efectiv, uh, sunt din terenuri, iar restul din pricina activităților agricole de un anumit tip. Apoi, pășunile reprezintă și ele foarte mult uh, o proporție din uh, acele emisii de nitrogen. Degradarea solurilor. Aceasta afectează negativ uh, oamenii și ea are loc pe, peste o pătrime din suprafața pământului care nu este acoperită de ghețari. Uh, Bineînțeles că folosi, schimbările, folosirea pământurilor și gestionarea nesustenabilă a uh, solurilor au dus la această degradare. Agricultura este un factor agravant. Schimbările climatice exacerbează rata și dimensiunile procesului de degradare a uh, pământurilor. Bineînțeles că asta afectează foarte mult nivelul de viață, habitatul, infrastructurile. Încă două lucruri legate de limitările, limitele existente în ce privește adaptarea și acele carbon sinks, acele puțuri de carbon. Există uh, posibilități de a limita și chiar de a inversa tendința uh, de degradare a terenului și de, deșertificarea a acestuia una dintre soluții este să ne gândim că Pământul este ca un fel de puț care absorbă dioxidul de carbon. Însă, uh, dioxidul de carbon uh, stocat în aceste sisteme este totuși uh, dependent de o serie de factori. Acum, poate fi spus că acțiunile coordonate Uh, pentru a aborda și schimba tendința ce privește schimbările climatice pot să ducă nu numai la atenuarea acestor efecte, dar și la uh, reducerea uh, malnutriției și așa mai departe, și a sărăciei. Deci asta e vestea cea bună. Vedeți aici pe acest tabel destul de complex care este interrelația între diferitele elemente menționate. Am uh, văzut aproximativ 40 de factori care se leagă de soarta terenurilor uh, noastre și le-am uh, calculat în funcție de atenuarea efectelor schimbărilor climatice, adaptarea la aceste efecte, degradarea pământurilor și siguranța alimentară. Am avut deci mai multe coloane pe care am distribuit aceste, acești parametri. Dacă este albastru este bine, dacă este portocaliu este ceva mai uh, complicat. Vestea bună este că, încrucișând acești factori, ducem deseori în scenarii pozitive, în care toată lumea are de câștigat. Nu toate sunt pe acest tabel, pe această matrice, dar dacă avem, de pildă, o gestionare mai bună a solurilor, uh, cu siguranță asta are un impact direct asupra tenorii efectelor schimbărilor climatice. Colegul va spune mai multe despre asta. În rapoartele anterioare privind uh, încălzirea globală cu 1,5 grade, acolo a, uh, a, nu s-a pus suficient accentul pe ceea ce se poate face într-adevăr, cum ar fi captarea și stocarea dioxidului de carbon și așa mai departe. Uh, Acum suntem în poziția de a nuanța mesajele anterioare legate de opțiunile de contracarare existente, globale. Bioenergia, dacă este bine desfășurată pe teren și dacă este, este, suntem atenți uh, la uh, culturile folosite, uh, putem să facem asta în mod pozitiv. În caz contrar, efectele sunt negative. Trebuie văzut modul în care se desfășoară, se, se, se cultivă uh, aceste, aceste culturi, uh, modul în care sunt afectate sau nu uh, animalele care le folosesc ca furaj aceste producții și așa mai departe. Există atunci o oportunitate aici pozitivă. Acesta este mesajul pozitiv și ne-am străduit să spunem în permanență în dialog cu cei cu care am discutat că există posibilități de a face lucrurile bine și în acest domeniu. Acum, opțiuni care să permită declanșarea unor uh, schimbări pozitive. Care ar fi opțiunile așadar? Importanța măsurării și monitorizării folosirii pământurilor, evoluțiilor din acest domeniu. Aici importante sunt uh, noile tehnologii, tehnologii de comunicare, Depinde. Apoi, investiții în capacități umane și instituționale, sisteme de alertă timpurie și așa mai departe. Uh, bineînțeles că și activitatea guvernamentală, autoritățile sunt importante aici, apoi acces mai bun pe piețe, strategii de diversificare a uh, activităților umane, pregătirea împotriva secetei, etc și, bineînțeles, implicarea oamenilor și bună guvernanță. Cam aceasta ar fi prima jumătate a prezentării noastre. Principalul mesaj ar fi că o mai bună gestiune a resurselor uh, sol și terenuri poate să ducă la, uh, într-adevăr, rezolvarea problemelor de schimbări climatice, dar nu poate să facă totul, bineînțeles. Și acum dau cuvântul colegilor. We, in this report, uh, have addressed the global food noi, uh, în acest raport, am făcut referire la sistemul de alimente și legătura cu securitatea uh, sistemului alimentar. Aici intră producția, prelucrarea, distribuția, pregătirea și consumul de alimente și uh, produsul acestor uh, activități, inclusiv la nivel socioeconomic și de mediu, la nivel global. Sunt, uh, avem trei principale pro probleme cu acest sistem. La ora actuală, 25 la 30% din uh, cantitatea totală de alimente se pierde sau se irosește. Iar apoi schimbările de tipar de consum au dus uh, la obezitate în rândul a 2 miliarde de adulți, ceea ce duce la boli cronice. Uh, și mai mult avem 821 de milioane de oameni care uh, sunt uh, uh, care suferă de malnutriție. Ceea ce înseamnă că siguranța alimentară are de suferit. Schimbările climatice au uh, afectat deja siguranța alimentară, fiindcă în multe regiuni de latitudine re, uh, joasă uh, Recoltele uh, anumitor um, culturi au scăzut, cum ar fi porumbul și um, și uh, grâul, iar în uh, regiunile de latitudine înaltă, unele regiuni, cum ar fi uh, sfecla de zahăr, au sporit. Schimbările climatice au redus creșterea de, rata de creștere în rândul animalelor și productivitatea în sistemele pastorale din Africa și au dus la epidemii și la anumite boli specifice, care au dus la sporirea infecțiilor. Știm că pe viitor vom avea probleme legate de stabilitatea um, furnizării de alimente, aceasta va scădea pe măsură ce magnitudinea și frecvența eveniment, um, um, fenomenelor meteorologice extreme va crește. Iar apoi, sporirea nivelului de dioxid de carbon în atmosferă va scădea calitatea nutrițională a culturilor. La nivelul economiilor există o marjă de creștere a prețurilor, iar uh, aceasta poate să varieze între 1 și 23% până în 2050, cu o creștere mediană de 7%, ceea ce înseamnă um, un, un risc uh, în plus la în ceea ce privește securitatea alimentară. Iar persoanele cele mai vulnerabile vor fi și cele mai afectate. Iar încălzirea iar uh, încălzirea climatică în, în anumite regiuni va spori migrația uh, transfrontalieră și uh, între țări. În jargonul nostru GIEC avem această um, ardere a, a ambrei, să zicem, și vedeți culorile care cresc aici. În anumite zone avem uh, niște creșteri uh, semnificative ale prețurilor care um, afectează anumite țări și dacă ajungem la un anumit nivel de încălzire a planetei, putem să asistăm la prețuri foarte ridicate la alimente și la șocuri alimentare la nivelul uh, țărilor și regiunilor. Emisiile din sistemul uh, mondial de alimente, inclusiv uh, transportul, prelucrarea alimentelor și distribuția, reprezintă între 21 și 37% dintre, uh, din cantitatea gazelor cu efect de seră, emisiilor de gaze cu efect de seră cauzate de om. Dar există posibilități de a soluționa acest lucru la nivelul sistemului alimentar de la producție până la consum, inclusiv uh, pentru a um, rezolva uh, pierderile și uh, irosirea de alimente și pot să fie folosite pentru adaptare și atenuare, iar un număr de astfel de răspunsuri, cum ar fi sequestrarea carbonului în sol și agrosivicultura, precum și gestionarea integrată a terenurilor, iar potențialul de atenuare tehnică de la nivelul activităților de cultivare și de creștere a animalelor și agrosilvicultură este estimat a fi între 2,3 și 9,6% uh, la sută din PIB. Pierderile de alimente și uh, um, irosirea de alimente reprezintă între 8 și 10% din uh, gazele cu efect de seră produse de om, iar o reducere a acestor pierderi și uh, Uh, și alimente irosite ar putea reduce, ar putea uh, uh, elibera milioane de kilometri pătrați de teren până în 2050, diversificarea dietelor, mai multe fructe, legume și așa mai departe și sistemelor, a sistemelor de producție prin sisteme integrate, prin și astfel, deci Uh, pentru că diversificarea dietelor duce la diversificarea produse, uh, sistemelor de producție, sisteme integrate, rotații diversificate a culturilor, diversitatea genetică și așa mai departe, ceea ce va sprijini măsurile de adaptare și atenuare la schimbările climatice. Până în 2050, tranziția alimentară, tranziția alimentară ar putea uh, uh, elibera milioane de kilometri pătrați de teren, ceea ce va avea efecte pozitive asupra mediului înconjurător și a sănătății și reprezintă o, un, uh, o cantitate foarte mare de reducere a emisiilor uh, echivalent de dioxid de carbon. Întârzierea uh, proceselor de atenuare și adaptare ar avea efecte negative asupra terenului și asupra dezvoltării durabile. Uh, o astfel de întârziere ar reduce potențialul acestor opțiuni în mai multe părți ale lumii și ar limita eficiența lor, ar avea și efecte ireversibile asupra unor ecosisteme, acțiuni rapide privind uh, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și gestionarea durabilă a terenurilor și dezvoltarea durabilă, va reduce riscul uh, de uh, creare de situații climatice extreme, de certificare, degradarea terenurilor și așa mai departe. Amânarea reducerilor gazelor cu emisii de seră în mai multe sectoare duce la, va avea efecte economice um, foarte mari în multe țări și în multe părți ale lumii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Avem acum o uh, procedura intervențiilor uh, uh spontane, ce cu Donald Trump, glumesc. Păcat că nu e și el în sală. Mă rog, lăsând gluma la o parte, acum îl invit pe Terliză să ia cuvântul. Și după aceea puteți să solicitați, să luați cuvântul dacă doriți. Până acum s-au scris 5-6 persoane, dar vă rog, nu ezitați să luați cuvântul. <clears throat> Mulțumesc pentru prezentare. Este limpede că avem o răspundere mare față de copiii noștri, față de nepoții noștri. Întrebarea mea este cât de greu va fi pentru generațiile viitoare. Știm că dacă nu luăm măsurile necesare acum, va crește nivelul mării cu un metru în 2100, în anul 2100, dar există și scenarii, poate nu atât de probabile, însă scenarii posibile, că până atunci nivelul uh, nivelul mării ar putea să crească și mai mult dacă se uh, topește, topesc ghețarea din Groenlanda, de pildă. Și vreau să vă întreb uh, ce se poate întâmpla dacă nu facem noi ce trebuie următorii 20 de ani în toată lumea, nu numai în Europa. Deci dacă dăm greș, ce se poate întâmpla, întâmpla și după, după anul 2100? Fiindcă asta este o problemă nu numai pentru următoarele două generații, ci pentru generațiile de după, zeci, sute de generații după. vrea să înțeleg care este prognoza uh, științifică, care, care sunt estimările științifice pentru o perioadă mai lungă de timp. Okay, so we have Cesar Ula for the SND. Cesar Ula de, de la SD are cuvântul. Gracias a quienes han intervenido. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Luena, mă scuzați. Haideți să spunem lucrurile pe nume. Uh, avem un uh, pericol la Casa Albă care s-a retras de la acordurile, din acordurile de la Paris și numai 20% din țări uh, vor să respecte aceste acorduri. China, care este reprezentată pentru o parte foarte mare a emisiilor, nu respectă acordurile de la Paris, nici America, nici Rusia. Doamnelor și domnilor, dacă nu facem ce trebuie să facem până în 2050, din 2050 încolo, Vreau să vă spun cât timp mai avem de atunci pentru a face ceva și ce putem să facem. Și vreau să vă întreb, credeți dumneavoastră că o politică um, fiscală ecologică adecvată care să impulsioneze o tranziție corectă ar putea să fie o soluție pentru aceste mari probleme? Thank you for Renew, Mulțumesc din partea Renew. Are acum cuvântul Domnul Iutema, am uh, citit acest raport cu mare interes și uh, vreau să vă spun că am o întrebare. Ce părere aveți dumneavoastră? Pentru că noi discutăm acum noul PAC. Și dumneavoastră vorbiți despre presiunea asupra terenurilor și gestionarea terenurilor și ce putem face noi pentru a îmbunătăți situația și uh, am putea să avem o soluție și pentru securitatea alimentară și pentru degradarea terenurilor și pentru, securi- și, uh, pentru alte probleme aferente. Uh, eu uh, aș vrea să avem această soluție unde toată lumea are de câștigat și agricultura și, bineînțeles, în ceea ce privește schimbările climatice. Eu spun întotdeauna că nu este un model agricol perfect. Fiecare model agricol uh, își lasă amprenta asupra mediului înconjurător. Eu uh, aș vrea să încercăm să găsim uh, modul optim de a reduce amprenta asupra mediului cât se poate de mult. Iar în Parlamentul European noi am discutat întotdeauna despre care este cel mai bun model agricol. Unele grupuri din Parlamentul European spun că ar trebui să avem un model agricol bazat foarte mult pe producție, pentru că atunci Uh, ar fi, bineînțeles, mai multă presiune asupra terenurilor, dar s-ar folosi mai puțin pământ pentru a produce aceeași cantitate de alimente. Și astfel am uh, putea să păstrăm zone uh, de biodiversitate și în zone naturale. Alte grupuri spun nu, tot ar trebui să fie ecologic, biologic și extins. Și atunci s-ar folosi Uh, mai mult teren pentru producția de alimente și asta ar avea un impact. După asta, ce părere aveți despre aceste discuții și ce ar trebui să facem? Thank you. Uh, for the Greens. Mulțumesc. Din partea verzilor, uh, doamna Parus. Mulțumesc, uh, mulțumesc că ați uh, venit uh, alături de noi și pentru informațiile oferite. Recunosc că nu am citit tot raportul, doar rezumatul pentru decizionarii politici și vreau să vă spun că nu am găsit nicio declarație foarte clară privind rolul eroziunii solului, care este agravată de anumite feluri de agricultură și nu de altele și sol, bineînțeles, este un uh, mediu de stocare a carbonului foarte important. Aș vrea să știu dacă, dacă ați abordat acest subiect în raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Do- din uh, partea GUE, doamna Hazelkamp. Mulțumesc, domnule președinte! Uh, mulțumesc pentru această prezentare. Raportul dumneavoastră arată foarte clar că trebuie să vorbim mai mult despre alimente când vorbim despre schimbările climatice. Iar acest mesaj uh, sper să fie auzit de colegii mei de la Agri uh, și uh, nu numai și colegii de la, de la de alte comisii. Ați vorbit despre nevoia de a se schimba dietele, regimul alimentar pentru a evita probleme mari de mediu. Și Ați uh, uh, enumerat mai multe acțiuni posibile, dar ne puteți vorbi despre câteva priorități de schimbări la nivelul politicilor care ar ajuta aceste schimbări de dietă și instituirea lor. Și în al doilea rând, în raport vorbiți despre nevoia de a avea un regim alimentar mai durabil, o dietă mai durabilă și vedem că producția de carne produce mai uh, multe gaze de efect de seră decât tot uh, sectorul transportului și știm mai mult că agricultura, mai ales producția de produse lactate și de carne, reprezintă este responsabilă pentru 80% din uh, defrișarea pădurilor la nivel mondial. Ce se poate face la nivel european pentru a rezolva această problemă uriașă? și cum ar trebui să ne transformăm politica agricolă comună și politica comercială în acest uh, scop. Sper că ne puteți spune ceva și uh, despre și despre uh, marile subvenții pentru creșterea de animale și pentru promovarea consumului de uh, lactate și de carne. Vă mulțumesc! O Mulțumesc! Meriam Dali numele socialiștilor. Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc experților uh, pentru prezența lor și pentru prezentarea acestui studiu extrem de interesant. Uh, vorbim de multe ori despre generațiile viitoare, despre copiii și nepoții noștri, noștri dar mulți dintre noi uh, schimbă efectele chiar astăzi și dacă am înțeles eu bine raportul acesta, dacă nu se face nimic de urgență, așa cum s-a spus unul dintre experți, atunci efectele vor continua să se simtă și nu numai de către uh, copii și nepoții, ci chiar de către generația noastră. Astăzi s-a spus că e nevoie de acțiuni urgente dacă vrem să, uh, să atenuăm efectul negativ. Aș dori să rog experții să ne spună la ce se referă când spun acțiuni urgente. Și spun asta pentru că de multe ori parcurgem aceste rapoarte, le citim, se rostesc discursuri frumoase chiar aici la Parlament, dar când uh, trebuie să trecem de la vorbe la fapte, la, la legislație și acțiuni concrete, atunci începem uh, dezbateri în legătură cu uh, felul în care ar trebui să arate aceste acțiuni urgente. Dacă vrem să menținem cei 1,5, cele 1,5 grade, aș dori să știu dacă experții consideră că măsurile care au fost propuse de către Uniunea Europeană și măsurile urmează să fie uh, adoptate, le consideră urgente sau cre cred că trebuie să facem mai mult și deci dacă da, atunci ce fel de măsuri urgente sunt necesare? Domnul Novac, în numele PP. Doamna Novac, îmi cer scuze. Mulțumesc. Eu mă întrebam dacă, fără să schimbăm uh, modul nostru de viață, să schimbăm uh, ceva. Așteptăm uh, tot mai multe schimbări. Considerăm că agricultura nu e de vină pentru faptul că pierdem biodiversitatea, ori e de vină este chiar modul nostru de viață și stilul nostru de consum. Vrem uh, tot timpul mai multe mașini, uh, construim autostrăzi, am uh, decimat foarte multe specii de plante și de animale, am distrus solurile și mă întreb dacă măsurile propuse ne vor permite cu adevărat să avem o influență asupra schimbărilor climatice sau dacă nu trebuie să ne schimbăm Mulțumesc! Închidem lista acum, pentru că foarte mulți colegi uh, s-au înscris. Martin Hozic în numele grupului uh, Riniu. Mulțumesc și mulțumesc pentru prezentarea acestui uh, raport. Este foarte diferit să citești un studiu și apoi să îi asculți pe autorii acestuia. Am două întrebări. Una legată de energie bioenergie. Aș dori să știu dacă considerați că politicile europene, măsurile europene dau rezultate pozitive în acest domeniu al bioenergiei și împiedică uh, folosirea greșită a bioenergiei și care ar fi recomandările dumneavoastră pentru viitor, uh, pentru Uniunea Europeană și, în al doilea rând, pentru că trebuie să avem măsuri uh, la nivel mondial unde credeți că am putea interveni în sistemul mondial sau încotro ar trebui să o luăm pentru a ecologiza finanțele, pentru a obține rezultate cât mai bune în această confruntare între terenuri și schimb, uh, schimbări climatice. Domnul Buchner, în numele verzilor. Mulțumesc. Am două observații succinte. Prima dintre ele s-a spus deja că agricultura biologică folosește foarte mult uh, teren, are nevoie uh, de foarte multe terenuri care ar putea fi folosite pentru agricultura uh, tradițională. Nu este adevărat. Uh, S-au făcut uh, studii și s-a arătat că niciun fel de agricultură nu aduce rezultate mai bune la hectar. Și apoi a doua observație legată de cultura intensivă a animalelor, uh, mai ales la păsări, uh, uh, se folosește foarte mult furaj. Și în funcție de cantitatea de furaj necesară, se emite mai mult sau mai mult metan la cultura vacilor. Dar în orice caz, la agricultura biologică, când se cresc biologic vacile, se emită mai puțin metan decât la agricultura intensivă. În numele ECR, domnul Iusca sau doamna Iusca? Bună ziua, doamna Zalevska. A fost o plăcere să ascultăm uh, prezentarea experților, care a fost însă foarte succintă. Probabil că așa și trebuia să fie din motive de timp. De asemenea, poate că uh, autorii raportului așteaptă întrebări uh, la care nu s-a răspuns în raport. Cu toate aceste cercetări care s-au făcut, pe mine această formulare că trebuie să facem ceva este puțin cam vată, vagă, deci avem nevoie de scenarii mult mai clare, cu elemente mai concrete. Mi s-a părut foarte interesant să aud că uh, știința, de exemplu, uh, datele științifice, cercetarea s-a făcut în uh, țările în curs de dezvoltare. Ori eu cred că ar fi foarte interesant să aflăm care ar fi concluziile acestor rapoarte. Și în fine, poate ați putea să ne explicați cum Uh, au procedat cei care au efectuat aceste studii? Sau cum ați ales experții respectivi? Domnul Cocari, sunt numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, experților IPCC pentru că ne prezintă date bazate pe dovești științifice și uh, mulțumesc și gazdei UNEP Aș dori să adresez două întrebări. Prima dintre ele este legată de uh, opțiunile de reacție la care vă refereați, scenariul 2.6, care ne obligă să rămânem în acordul de la Paris. Ce credeți despre acest uh, Green Deal european care urmează să fie votat la Parlament în următoarele luni? Și sperăm ca după alegerile din noiembrie din 2020, SUA, dacă va avea un nou uh, președinte, uh, vor rămâne în uh, cortul de la Paris. Și în acest sens, veți furniza mai multe informații în legătură cu cauzele tot mai, costul tot mai mare al amânării scăderii emisiilor de dioxid de, car- de carbon. Și apoi a doua întrebare. Care este misiunea Uh, următoare pentru dumneavoastră, pentru organismul dumneavoastră. Veți veni cu nuanțări în uh, predicțiile dumneavoastră, veți veni cu scenarii mai uh, nuanțate, veți treceți de la științe naturale la științe economice mai, de mai departe. Deci, iată a doua întrebare, dacă veți întocmi și scenarii costuri-beneficii. Și v-aș face și o sugestie să faceți o schimbare de la antropogenic la antropoctonic. Președintele, vă sugerez să întocmiți un raport din proprie inițiativă pe acest subiect. Mulțumesc. Uh, numele Riniu, domnul Ștefănuță. Președinte, mulțumesc și pentru prezentările foarte interesante. Economist de săptămâna aceasta prezenta niște soluții tehnice și științifice împotriva metanului un gaz cu efect de seră de aproape 20 de ori mai puternic decât uh, efectul uh, dioxidului de carbon. Um, rezultatele cercetărilor indicau că integrarea în dieta animală a unor, unui specific tip de alge ar duce până la 80% în reducerea uh, emisiei de, de, metan. Bineînțeles, se pot discuta tot felul de, de soluții și sunt convins că la dumneavoastră vin cele mai multe astfel de idei. Uh, Ceea ce vreau să spun este că prezentările au fost foarte bune, însă se încadrează într-un tipar de depresie colectivă pe care o trăim și în care uităm și de nevoia asta de creativitate umană și de dezvoltare um, tehnologică și, și științifică care să ne scoată, cum s-a întâmplat de multe alte ori în, uh, în istoria omenirii, din, din uh, acest impas. Cumva aș dori să discutăm un pic mai mult de, de soluțiile tehnice pe care le întâmpinați în munca noastră. Mulțumesc! Ultima întrebare, Timeți din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această prezentare interesantă care subliniază cât de urgent este să ocrotim solurile și asta nu numai în Uniunea Europeană, ci și în țările terțe. Sper ca Comisia să primească, să audă acest mesaj și să propună directiva privind protecția solurilor cât mai repede cu putință. Dar am o întrebare legată de agricultură. IPCC-ul și raportul său arată că agricultura intensivă, bazată pe substanțe chimice, are un impact foarte important în ce privește degradarea solului și emisiile de dioxid de carbon. Dar constat că concluziile raportului nu spun pe șleau că nu putem continua să practicăm agricultura, creșterea animalelor și să mâncăm ca până acum. Raportul nu menționează recent, uh, studii recente care vorbesc despre oportunități uh, pierdute de stocare a uh, carbonului pe care le presupun agricultura intensivă tot în contextul agriculturii și a folosirii terenurilor, nu ar trebui să, spun, să întrebăm cât emite un tractor, ci și cât Uh, carbon am putea stoca printr-un alt tip de sistem alimentar și agricol. Cercetătorii spun și a spus și dumneavoastră că dacă am uh, avea o hrană mai bazată pe uh, plante, am elibera 66% din terenurile folosite pentru agricultură, care ar putea să fie folosite pentru a restabili, a reconstrui ecosistemul. Mulțumim! Aveți 10 minute acum la dispoziție pentru a răspunde la numeroasele întrebări care v-au fost adresate. Avem un raport de 1200 de pagini și poate că o să vă dezamăgim întrucâtva în încercarea noastră de a răspunde uh, la întrebările dumneavoastră. Aș dori să mă refer la chestiunile mai generale și Jean-François se va referi la cele legate de agricultură și de sistemul alimentar. Au fost întrebări legate de funcționarea IPCC-ului la ce servește, care sunt intențiile noastre și așa mai departe. Aș dori să spun, IPCC-ul nu face cercetare, evaluează activitatea depusă de alți cercetători și sintetizează toate aceste informații. E un aspect important. Cum ne selectăm autorii? Ei sunt numiți de către uh, guvernele membre și de uh, organizațiile de observatori, inclusiv de UE, și autorii sunt selectați de pe această listă de către comunitatea științifică, de biroul IPCC și rata de succes este de 1 uh, la 6. Deci avem de 6 ori mai multe numiri decât putem să acceptăm. Și facem o selecție în funcție de regiune, de gen, uh, de uh, experiență, de competențe și așa mai departe. Încercăm să avem un echilibru între țările dezvoltate și țările în curs, curs de dezvoltare. Acest ciclu IPCC nu s-a terminat. Fiecare uh, grup de lucru uh, va produce propriul raport care va fi publicat în 2021 uh, raportul final. Și aceste rapoarte vor aborda multe din chestiunile la care vă refereați. Eu mă ocup la grupul de lucru 3 de atenuare. Pentru prima dată, acest grup la EPCC are un capitol uh, total cu privire la consumul și la comportamentul uman. Și am convins uh, sau convingem guvernele să preia aceste sugestii. Deci încercăm să uh, depășim bariere sau obstacole pentru a răspunde la câteva din întrebările mai concrete. S-a întrebat dacă taxarea carbonului este necesară. Guvernele ne spun că noi nu trebuie să venim niciodată cu sfaturi pentru politicieni, deci noi nu venim cu recomandări, deci trebuie să ne formulăm ideile altfel și cum ar putea face, este să spunem că toate dovezile ne arată că o combinație de instrumente vor duce la un rezultat mai uh, bun. Deci nu are sens să ne bazăm doar pe un uh, instrument. S-ar putea să fie nevoie de taxarea carbonului, dar uh, există și alte opțiuni posibile în, această, în acest mix. A mai fost o întrebare în legătură cu urgență. Și chiar dacă nu avem, aveți uh, timp să citiți uh, întregul raport, puteți citi, vă rog, uh, secțiunea D, care chiar așa se numește, uh, acțiuni în viitorul apropiat. Aici vorbim despre acțiunile urgente necesare și aici există foarte multe lucruri care pot fi făcute pentru a uh, atenua schimbările climatice și pentru a ne adapta la ele atât uh, măsuri specifice, cât și uh, chestiuni de bun simț. De exemplu, faptul că trebuie să accelerăm transferul de tehnologie mecanisme financiare și așa mai departe. Și avem și capitole individu individuale, bineînțeles că nu putem în 10 minute să vă dăm un răspuns uh, foarte detaliat, dar aveți în uh, text uh, informații. Înainte de a-i da cuvântul lui Jean-François, aș dori să vă spun că a existat un mesaj foarte puternic în raport, conform căruia trebuie să se adopte soluții care să fie adaptate la specificitățile locale, la contextul cultural și la condițiile respective. Deci o soluție bună pentru Europa poate să nu se potrivească în America Latină, de exemplu, sau în Africa, sau în alte părți uh, din lume. Și uh, poate chiar în uh, capitolele Uh, subcapitole despre diversitate, uh, identificați această idee. Deci avem sisteme de agricultură diferite care pot uh, să-și aducă contribuția la adaptare, la atenuarea efectelor schimbărilor climatice, la evitarea degradării solului. Deci, nu poți să vii cu o metodă de tip uh, calapod, o soluție de tip calapod. La fel și în ce privește alimentația. Nu putem spune, cum să spunem sau nu spunem că toată lumea trebuie să fie vegan sau vegetarian, dar am studiat implicațiile celor uh, 5 sau 6 uh, de uh, stiluri alimentare și am uh, studiat uh, contribuția lor la amprenta ecologică. Iată, s-au uh, scurs 5 minute, îi dau cuvântul lui Jean-François, dar la multe întrebările uh, puse, răspunsul figurează în raport. Din păcate, nu vi le putem uh, da acum în 15 minute în detaliu pe toate. Mulțumesc. Ce e foarte interesant în ceea ce privește acest raport e că multe dintre opțiunile de răspuns um, oferă multe beneficii iar acesta este un mesaj foarte important uh, la nivelul politicilor, uh, pentru că în momentul în care ne gândim uh, la sectorul agricol, adesea asistăm la politici distincte, unele pentru lanțul alimentar, altele pentru biodiversitate, pentru schimbările climatice și așa mai departe. Dar ce este interesant în constatările acestui raport este că uh, ne dăm seama că există niște opțiuni care pot uh, aduce beneficii reale pentru toate, pentru soluționarea tuturor acestor provocări și este doar o chestiune de de sprijinire a unui proces de tranziție către o aplicare mai sporită a acestor, acestor opțiuni, iar uh, aici există uh, aferente beneficii importante. Pentru mine, unele opțiuni, cum ar fi eh, reducerea eroziunii solurilor și a degradării terenurilor, eh, sunt eh, aliniate cu chestiunile legate de stocarea carbonului în sol. Deci, prin sporirea materiei organice a solurilor și astfel se pot obține soluții la diverse probleme. Când vorbim apoi despre aceste chestiuni, ne dăm seama că, într-adevăr, există un uh, nivel de, uh, de tensiune între ceea ce putem face cu eliberarea terenurilor, cu o producție mai limitată în anumite zone și uh, prin posibilitatea de a păstra biodiversitatea în anumite zone de teren. Acest această intenție merge mână în mână cu nevoia de a reduce producția și a reduce emisiile din uh, producția de alimente, din uh, domeniul producției de alimente, dar uh, și dacă începem cu sistemele intensive de producție, ne dăm seama că și acolo există niște opțiuni care sunt descrise foarte bine în raport de reducerea gazelor cu emisii, cu gazelor cu efect de seră și pentru a combate degradarea terenurilor, iar acestea pot să meargă mână în mână. Și aș dori să vă spun tot uh, în aceeași direcție, că dacă combinăm opțiunile de, de pe partea ofertei sau a cererii, uh, pentru a reduce pierderile și irosirea de alimente și acolo se obțin beneficii importante și dacă ne gândim la diete, la regimurile alimentare și aici se pot înregistra sinergii cu recomandările făcute uh, pentru sănătate, fiindcă punctul de plecare în Europa este că noi avem un consum uh, ridicat uh, de unele produse animaliere care depășesc uh, recomandările, dozele recomandate de um, Organizația Mondială a Sănătății, de, pildă pentru consumul de carne. Deci s-ar putea atinge co-beneficii și aici, iar um, raportul vrea să arate care este perspectiva generală a a răspunsurilor, a reacțiilor, a soluțiilor și a co-beneficiilor. Vreau să mai adaug un lucru și uh, aici poate intru puțin în domeniul uh, colegului meu. Am vorbit despre tranziția echitabilă, un lucru care mă interesează foarte mult, fiindcă sunt uh, șef al Comisiei pentru Tranziție Echitabilă în Guvernul Scoțian și un lucru care apare în interacțiunea noastră cu agricultorii este că ei se, țin, se simt amenințați de aceste acțiuni pentru atenuarea schimbărilor climatice, simt că că subsistența lor le este, este, le este afectată și avem nevoie de stimulente financiare care să facă pe fermier să înțeleagă că este în interesul lor să, să ia măsuri pentru gestionarea terenurilor și pentru Uh, captarea dioxidului de carbon, carbonului în sol și așa mai departe. Uh, nu cred că nici măcar nu se măsoară aceste lucruri cum trebuie la ora actuală și deci dacă am putea să facem acest lucru și să existe stimulente financiare care să însoțească aceste măsuri, e bine, asta ar fi extrem de util pentru a aduce de partea noastră și de partea atenuării schimbărilor climatice uh, întregi comunități de agricultori. Și dați-mi voi să adaug ceva în ceea ce privește um, import, defrișarea import, importată și aceste importuri. E adevărat că dacă politicile ar fi aplicate doar în ceea ce privește producția agricolă în Europa, e bine, ar exista niște probleme cu um, în, în sectorul alimentelor, mai ales care, acele care provin, care mai ales în ceea ce privește emisiile ce provin din, uh, din sectorul alimentelor importate, mai ales a fibrelor. Și dacă ne gândim aici la modul în care, um, um, în care abordează Uniunea Europeană aceste chestiuni legate de securitate alimentară uh, și schimbări climatice. Da, mulțumesc foarte mult. Trecem mai departe la a doua parte, raportul privind oceanul și criosfera. Dar vreau să spun câteva cuvinte. Mai întâi că um, voți, veți uh, avea acest uh, document pe site-ul nostru până seară. Și uh, acum nu are legătură cu schimbările climatice. La ora 4 avem un vot. Nu uitați, să nu uitați uh, cartea de vot. Rugați pe asistență să vi, aducă, să vi le aducă dacă nu le aveți la dumneavoastră. Acum uh, Uh, vă dau cuvântul dumneavoastră preț de 10-15 minute pentru cel de-al doilea raport. Mulțumesc, sunt Hans uh, Pörner, sunt copreședinte al grupului de lucru 2 de la GIEC, uh, care se ocupă de impact, adaptare și vulnerabilități, iar eu am plăcerea de a vă prezenta acum rezultatele raportului nostru privind oceanele și criosfera într-o, într, -o, într -o climă în schimbare, nu uh, am vrut să, să punem un titlu prea complex uh, ca cel pentru terenuri, de la raportul pentru terenuri, fiindcă nu aveam mult timp la dispoziție. Uh, acesta este rezultatul grupului de lucru 1 și grupului de lucru 2, fiindcă grupul de lucru 3 nu a avut prea multe opțiuni, iar acest lucru a fost confirmat uh, în timpul evaluărilor. Nu a avut prea multe opțiuni în ceea ce privește aceste sisteme și uh, Uh, vor uh, adăuga elemente ulterioare în raportul lor. Am uh, eliminat partea de statistici, dar acestea sunt similare celor prezentate dinainte în ceea ce privește terenul cu privire la, la distribuția apei la nivelul regiunilor și uh, avem uh, aici, uh, vreau să vă spun că um, oamenii ocupă 20% din planetă, dar în acest raport noi vorbim despre restul de 80%, oceane și criosferă. Acestea au uh, suferit de pe urma schimbărilor climatice de zeci de ani au fost, uh, au fost uh, puse sub lumina caldă a reflectoarelor, uh, la propriu vorbind, și consecințele se fac simțite deja. Vreau să vă, vă prezint acest raport la structura lui, împărțite capitole. Vom urmări fluxul și um, Uh, cursul apelor uh, de la munți și către oceane și vom vedea care sunt implicațiile și consecințele schimbărilor climatice. Avem un capitol aici care se referă la zonele muntoase înalte și uh, aici o să vă fac o trecere în revistă. Mici ghețari se găsesc în Europa, Africa de Est, Anzi tropical și Indonezia. Aceștia vor Uh, pierde peste 80% din masa de gheață până în 2100 dacă emisiile vor crește uh, la fel de repede. Pe măsură ce se topesc ghețarii și, uh, și calotele de gheață, plantele adaptate la zonele mai, mai calde și speciile de animale vor migra Uh, mai ales uh, dacă nu se fac uh, eforturi de conservare. 670 de milioane de persoane care locuiesc în regiuni înalte muntoase vor avea probleme în ceea ce privește resursele de apă potabilă și vor fi confruntați cu riscuri în ceea ce privește accesul la apă, bineînțeles, dar și riscuri de fenomene meteorologice, cum ar fi uh, avalanșe, uh, permafrost care se topește și așa mai departe. Iar retragerea criosferei va afecta în continuare negativ activitățile uh, de agrement, turismul și activele culturale. Deci nu se va mai schia la fel de mult în Alpi. Nu mai puteți merge la schi în Alpi. Al doilea capitol se referă la regiunile polare, oceane, oceanele polare. Gheața în zona arctică mm, uh, scade, nivelul de gheață scade în fiecare lună și uh, la o încălzire de 1,5 grade uh, Celsius în plus, um, Oceanul Arctic va rămâne fără gheață în septembrie, cu, la o încălzire de 2 grade. Acesta se va, în, um, acesta se va întâmpla un an din trei și permafrostul se topește și există potențialul de a se elibera și mai multe gaze de cu efect de seră în atmosferă. Iar dacă încălzirea planetei va rămâne sub 2 grade, un sfert din permafrostul de suprafață se va topi până în 2100 dacă emisiile vor crește în continuare la fel de rapid. 70% din permafrostul aproape de suprafață va fi pierdut. Cei care locuiesc în regiunea arctică, mai ales uh, populațiile băștinașe, sunt deja afectați de, de schimbările climatice în ceea ce privește adaptarea la um, um, anotimpuri și la siguranța uh, terenurilor, a gheței și așa mai departe. Succesul lor depinde de finanțare și de sprijinul instituțional și sprijinul de uh, capacități. Deci acum la ocean, uh, în general, și vom discuta și despre oceanele tropicale și uh, schimbările climatice, ce înseamnă pentru, viaț- pentru viața uh, maritimă. Ce putem spune la ora actuală este că oceanul reprezintă 90%, preia 90% din căldura în exces în sistemul climatic, iar acest lucru va continua. Încălzirea oceanelor nu mai permite amestecul straturilor de apă și deci combinația de nutrimente pentru uh, viața marină iar uh, valurile de căldură marine sunt tot mai dese și mai grave, mai ales pentru corali, uh, pentru uh, pădurile submarine și pentru viața marină în general. În momentul în care absorbe dioxidul de carbon, de, de carbon emis, oceanul se, acidi, se devine mai acid. Deci aici cresc riscurile. Aceste riscuri, bineînțeles că le evaluăm uh, și pentru ecosistemele oceane, oceanice, dar și de coastă. Vedeți aici uh, o diagramă, diferitele culori care arată gravitatea uh, situației, mai bine zis încălzirea progresivă uh, a, atmosferei și uh, a apei. Vedeți că la anumite latitudini uh, deja efectele sunt resimțite. Vedeți cum acest risc se combină în raport cu uh, variația de temperatură sau creșterea acestea 1,5 până la 2 în comparație cu, bineînțeles, uh, în comparație cu scenariile în care avem o creștere de numai 1 grad Celsius a temperaturii mm, globale. Bineînțeles că există zone foarte uh, cu risc, în acestea se pot pierde până la 70-90% din ecosistem cu efecte foarte clare asupra disparițiilor anumitor zone de biodiversitate de coastă sau exploatații piscicole și așa mai departe. Dar, bineînțeles că nu toate sistemele sunt la fel de expuse riscului sistemele pelagice, pădurile submarine, uh, diferite mangrove, estuare, uh, mlaștini, uh, tipuri de plaje, plaje cu nisip și câmpii abisale. Așadar, și eforturi minime de atenuare ar putea să afecteze pozitiv aceste ecosisteme. Există bineînțeles, deci consecințe legate de încălzirea globală și avem mai multe scenarii în acest sens. De pildă, ce se întâmplă asta pentru stocul uh, uh, de pești și pentru umanitate? În culoarea maro, nu se vede foarte, foarte bine pe ecran, pe culoarea maro vedem o scădere a acestor stocuri și cu albastru uh, creștere respectiv. Vedeți că uh, resursele de pești migrează către uh, nord pe seama, în schimb, speciilor locale. Și cu cât nu atingem obiectivul ambițios de la Paris, cu atât situația se agravează. Acest declin a început deja el va continua și stocurile de pești uh, afectate vor fi cele mai ales cele uh, de coastă, ceea ce va duce la probleme politice între țări, dar și provocări, bineînțeles, specifice pentru comunitățile care exploatează aceste resurse pe plan local. Uh, în concluzie, aceste modificări începește viața marină, depinde, bineînțeles, de variația temperaturilor este foarte clar că aceste modificări au dus la uh, populația sau stocurile de pește disponibile pentru consum pe plan uh, global. Comunitățile care depind foarte mult de fructele de mare pot să, ducă, pot să resimtă și probleme nutriționale și de siguranță alimentară uh, cadrul de politici pentru gestionarea stocurilor și protecția marină sunt tot atâtea ocazii pentru ca oamenii și speciile respective să se poată adapta la aceste provocări. Și încă ceva ce s-a menționat mai devreme, e vorba de chestiunea e, uh, creșterii nivelului mărilor și oceanelor. Vedem aici mai multe scenarii și opțiuni. Un scenariu care arată o evoluție și o adaptare ambițioase cu albastru, și un uh, scenariu în care emisiile sunt ridicate și care, de fapt, corespunde mai mult sau mai puțin situației actuale, în care nu se face nimic. Ce înseamnă creșterea uh, mărilor și oceanelor la nivelul acestora? E vorba și de otopirea ghețarilor din diferitele zone plus uh, expansiunea termală, adică creșterea nivelului uh, mărilor uh, datorată creșterii temperaturii apei. Dacă nu se face nimic, până la sfârșitul acestui secol, apa, nivelul apelor va crește cu peste un metru și chiar până la 5 metri și mai mult dacă nu facem nimic în mod ambițios pentru a reduce emisiile. Și dacă acest lucru se întâmplă, această ambiție are loc, putem să stabilizăm nivelul creșterii la sub un metru până în 2300. Deci, avem de ales între a merge de la plus până la un metru și până la 5 metri creșterea nivelului apelor și oceanelor în funcție de ce facem și de nivelul ambițiilor Um, gheața din Groenlanda și Antarctica uh, continuă să se topească. Foarte mulți oameni uh, locuiesc în zone de coastă uh, care se află sub nivelul mării. Foarte multe milioane locuiesc în state mici de tip insulă nivelul actual al mărilor uh, crește foarte mult în comparație cu secolul trecut, de două ori mai mult chiar. Acest lucru se poate accelera, vă spuneam, atingând la o creștere, o creștere de 1, 1 metru până în 2100 și până la 5 metri până în 2300. Mai mult decât atât avem uh, evenimente extreme din punct de vedere istoric, care pot să ducă la creșteri bruște ale nivelului apei. Acest tip de evenimente extreme vor deveni tot mai frecvente. De obicei se întâmplă asta o dată pe un secol. La un secol acum poate să se întâmple o dată pe un an. E vorba de furtuni foarte intense de-a lungul coastelor tot mai mulți uh, cetățeni uh, care locuiesc acolo vor fi afectați orașele respective sau insulele mici cu risc de uh, inundație și mai ales la atitudini, latitudini scăzute. Am făcut și o serie de simulări ale nivelului de risc și ale soluțiilor posibile. Putem să comparăm nivelul de risc pe partea stângă, având în vedere eforturile actuale de adaptare și uh, respectiv uh, scenariul în care suntem mult mai ambițioși și dorim să protejăm uh, coastele noastre maritime, se poate vedea că riscul poate să fie menționat la nivel moderat cu galben până la sfârșitul acestui secol. Cam acesta este termenul la care ne referim, de referință așadar. Dar în zonele tropicale, insule sau în, pe atoli, vedem că nivelul de adaptare nu prea are succes. Punctual există posibilități de adaptare, dar este foarte clar că sunt uh, locuri unde va fi foarte greu să se adapteze uh, la situație comunitatea respectivă pe termen uh, lung. Este clar că oamenii cei mai expuși și mai vulnerabili sunt exact cei care au cea mai mică capacitate de reacție. Și dacă ne gândim la scara temporală de care vorbim, timpul respectiv al acestor schimbări este mult mai lung decât timpul uh, politic. Uh, măsurile guvernamentale sunt prea fragmentate pentru a preveni aceste evoluții. Capacitatea sistemelor de guvernamentale, autorităților în regiunile polare și oceanice uh, s-a îmbunătățit, dar nu este suficient de rapidă sau de robustă. ...80% din uh, sistemele noastre uh, terestre sunt afectate astăzi de schimbările climatice. Din vârful munților și până în adâncul oceanelor, vedeți uh, pe diagramă ce se întâmplă, toate lucrurile care se întâmplă simultan. Ehm, topirea ghețarilor și a ghețarilor marini, ehm, valuri eh, de căldură marine, ridicarea nivelului mărilor, ehm, accentuarea dezechilibrelor chimice din ocean. Lucrurile acestea se vor accelera și agrava. Totul depinde de voința politică de a contracara aceste situații. În ultimul an, uh, uh, organizația noastră a încercat să alerteze cu mai multe rapoarte în acest sens. Practic, în concluzie putem spune că orice fel de încălzire este importantă, fiecare an care trece este important în această ecuație, fiecare alegere care este făcută e deosebit de importantă și uh, voința politică și a societății în general sunt de asemenea importante în toate aceste uh, procese. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Am deschis lista cu cei care doresc să intervină. Avem mai mult de 6-7-8 colegi înscriși. Domnul Peter Vandalel de la PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc celor care au realizat acest raport atât de interesant. Eu fac parte din Comisia Pescuit și am analizat cu atenție, bineînțeles, tot ce vizează acest uh, sector. Vreau să pun o întrebare foarte mm, precisă. Dacă am înțeles o bine, dumneavoastră spuneți că în anumite mări, în anumite oceane, Oceanul de Nord, uh, Oceanul Polar, mă scuzați, sau Atlantic, uh, sunt tot mai puține stocurile de pești. Vorbiți chiar de o scădere de 50% până în 2100 care este preconizată. Dar, din potrivă, am auzit în alte rapoarte că în Marea Nordului au apărut stoc, stocurile eh, de pești sau acestea, zicem, sunt într-o situație mai bună decât până acum. Ce înseamnă această presiune asupra resurselor alieutice? Cum se exprime ea? Uh, și în Apoi, uh, ce se va întâmpla cu emisiile și iarăși cu posibilitățile de pescuit uh, care apar sau nu? Ne-ar place mai multe uh, detalii despre această, această situație a stocurilor halieutice. Doamna Dali, am citit raportul, am fost deja șocată în momentul acela, am auzit din nou prezentarea, sunt și mai îngrijorate eu vin dintr-o țară, de fapt dintr-o insulă, care se află de fapt până la urmă sub nivelul mării sau foarte aproape de nivelul mării. Avem orașe de-a lungul coastelor, vedem că nivelul mărilor într-adevăr continuă să crească. Și, bineînțeles, ne-ați spus că și evenimente extreme care aveau loc odată pe un secol, la un secol, acum apar uh, anual. Mă simt direct vizată, pentru că nu mai e vorba că se va întâmpla peste 100 de ani, ci se întâmplă aceste lucruri chiar acum. Vreau să vă întreb mai multe în legătură cu rezultatele pe care le-ați evidențiat în rapoartele dumneavoastră, mai cu seamă că totuși oceanul are multe poten- mult potențial benefic când vine vorba de acțiuni pentru a atenua efectele schimbărilor climatice, uh, ce poate face oceanul în acest sens, legat strict de problema emisiilor, dar și când vine vorba apoi, bineînțeles, de decarbonizarea transportului maritim și uh, orientarea către uh, combustibili sau carburanți alternativi, uh, resurse regenerabile extrase din ocean, de asemenea, și, dincolo de perimetrul raportului, aș vrea să vă întreb ce credeți despre evoluțiile tehnologice legate de e, ocean? Există potențial pentru ca oceanul să intervină cu un efect benefic în tot acest proces? Poate mai mult acum decât în trecut. Mulțumesc, domnul Jadot de la Uniu. Doamna Șabo, mă scuzați. Ehm, da, vă mulțumesc pentru această prezentare. În 2014, împreună cu alți reprezentanți ai societății civile, am pus bazele platformei Ocean și Climă. La vremea aceea, Oceanul nici nu intra în negocierile legate de problemele climatice și în momentul acela am fost foarte mândri pentru că atunci când a avut loc uh, la Paris COP25 am reușit să introducem acest subiect chiar în preambulul declarației respective. Și oceanul, oceanele joacă un rol deosebit în uh, echilibrele climatice raportul dumneavoastră arată foarte bine faptul că oceanele, uh, într-adevăr, sunt și o parte a soluției, nu numai o problemă. Aveți un capitol întreg dedicat acestei situații și ne bucurăm că oamenii de știință vin cu aceste contribuții astăzi și cu, propun aceste soluții. Car care ar fi acestea, v-aș întreba. S-a publicat numai ce un document de către Uh, o, o anumită inițiativă cosemnată de mai multe state, Ocean for Climate. Acolo se explică modul în care oceanele pot să contribuie la, la îmbunătățirea situației. Deoarece, să știți că eu nu prea înțeleg un lucru. Atunci când ascult prezentarea dumneavoastră și când văd uh, proiecțiile științifice, uh, eu văd că acțiunile noastre trebuie să fie unele imediate. Însă Oceanele, să zicem, uh, sunt uh, în sine lor uh, o anumită um, o anumită imobilitate și nu este așa de simplu să combinăm aceste orizonturi. Să nu mai vorbim despre evenimentele meteorologice extreme. Deci, haideți să combinăm, pe de o parte, soluții pentru a proteja toate ecosistemele noastre atenuarea și, pe de altă parte, să înțelegem mai bine modul în care, dacă chiar acționăm astăzi, o să se resimte asta la nivelul oceanului imediat? Da sau nu? Acum din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este alarmant uh, ce auzim aici cu acest raport mi se urcă sângele în cap, o să spun, și sunt extrem de îngrijorată când văd ce date ni se prezintă, având în vedere că oceanele acoperă mai bine de 75% din suprafața terestră și ne oferă mai mult de 90%, 97% din uh, resursele de apă, este foarte clar că oceanele sunt practic uh, uh, atul nostru, este ceea ce ne va ajuta până la urmă să ne adaptăm la schimbările climatice, dar asta numai dacă o facem uh, repede și dacă înțelegem urgența uh, situației. Vreau să vă întreb. Mă refer la protecția oceanelor, la sanctuarizarea lor, Ehm, dacă asta s-ar face în Uniunea Europeană, dacă asta ar fi vârful de lanț al acțiunilor noastre până în 2030, cum ar fi dacă Uniunea Europeană și-ar reduce mult emisiile până în 2030, astfel de acțiuni chiar vor avea un impact. Și, domnule președinte, mă mai refer și la cele liste de, liste de interese comune, PCI, proiecte prioritare. Avem uh, un astfel de proie un proiect uh, pe, pe lista aceasta care se referă la exploatarea gazului de șist. Um, ne apropiem de modelul american și nu de altceva. Sunt proiecte din Irlanda pe care le cunosc. Uh, sunt proiecte păguboase, ar trebui ca ele să fie stopate, pentru că e foarte clar că ne depărtăm de situația în care facem apel la resursele regenerabile. Domnul Chris Davis. Uh, da, este clar că dacă vrem să avem un viitor, trebuie să punem capăt schimbării climatice, să luăm măsurile necesare. Chiar așa, ni se spune că uh, stocurile de pe pește vor fi uh, reduse. Modelul este peste tot, același pe glob, dar nimic nu are de-a face doar cu schimbările climatice. Totul are de-a face cu pescuitul Uh, excesiv. Uh, rezervele de pește uh, s-au redus în unele cazuri cu 80%, poate chiar mai mult în ultimii 10 ani. Deci, Ideea este, dacă punem capăt pescuitului excesiv, dacă permitem stocurilor noastre să se refacă pe viitor, nu vom obține mai mulți pești în mări și în oceane decât acum, tocmai datorită rezultatului schimbărilor climatice. Mulțumesc! În numele verzilor, domnul Blos. Mulțumesc. E îngrozitor ce figurează în acest raport și mulțumesc uh, pentru că i-ați uh, invitat pe experți, mulțumesc uh, experților că l-au prezentat. Aș dori să știu deci s-a spus că apele vor crește cu 1,5 până la 5 metri până la Uh, finele secolului până în 2300, care ar fi economi, costul economic, pentru că în raport a vorbit și despre costurile economice. Și ați putea să faceți o defalcare, faceți o defalcare să ne explicați care vor fi costurile pentru Uniunea Europeană și care ar fi costurile economice ale unor măsuri uh, adoptate urgent. Deci care ar trebui să fie investițiile noastre pentru a preveni acest fenomen? Și apoi, cum se poate defalca și știu că s-a făcut asta, deci cum putem să știm în Europeană ce se va întâmpla, câte persoane în Uniunea Europeană vor fi afectate de creșterea cu un metru al nivelului apelor, în câte state membre, de exemplu. Ar fi foarte interesant să ni se explice nouă, dar de fapt pe alegătorii noștri îi interesează, ei vor fi afectați. Ne vorba doar de câteva cifre abstracte. Mulțumesc! Pierre Caleschin de la Riniu. Mulțumesc, mulțumesc și eu pentru prezentări. Nu o să revin evident asupra celor spuse de către colegii de la Comisia de Pescuit. Doream să spun doar ceva. E o întrebare, întrebarea lui Chris Davis, vor fi mai mulți sau mai puțin pești? La această întrebare, deci din ce am înțeles uh, că a spus dumneavoastră, nu îi contează că vor fi mai mult sau mai puțin, ci că lucrurile se vor schimba, vor fi schimbări nu numai în ceea ce privește cantitatea, ci și în ce privește calitatea. Deci speciile se vor schimba. Și vedem asta și chiar pescarii ne spun, există un fenomen al migrației. Nu e vorba de un pește care migrează, ci uh, bancurile de pești uh, care uh, uh, au anumite obiceiuri, migrează natural și cifrele sunt de 25 de kilometri pe an, câteodată 40 de kilometri înspre nord, deci în emisfera nordică, în funcție de specii. În acest mandat va trebui să votăm pe marginea reformei pe, uh, PAC și a politicii de pescuit. Deocamdată Comisia Europeană a făcut o evaluare și poate chiar o ă, ajustare. Eu spun că politica comună de pescuit ă, va trebui să ne ducă până în 2030 ă, și poate până în 2040, dar în orice caz în 2030 probabil că structura lanțului alimentar a rezervelor, a speciilor de pești va fi foarte schimbată. Deci, îmi spuneau, dar în orice caz este o întrebare pe care vă adresez. Nu cred că trebuie să facem doar o evaluare, și o schimbare uh, în consecință, ci trebuie să revizuim această politică în profunzime pentru a-i permite să se adapteze la un sector care, dacă ne gândim, de exemplu, când se construiește un uh, uh, vas de pescuit, el va face poate peste 30 de ani altceva decât face astăzi. Mulțumesc! Ultimii doi vorbitori din partea verzilor, Iuta Paulus. Mulțumesc pentru acest raport și așa cum au spus uh, mulți dintre colegi, e, nesperie. Eu aș dori să pun o întrebare care s-ar putea să facă și mai îngrozitor acest raport. Topirea permafrostului are loc uh, mult mai repede decât credeam. Uh, în nord, în luna noiembrie, la polul nord, nu, mai, nu este încă gheață, suntem în luna noiembrie. Mă întreb dacă nu suntem prea optimiști, pentru că uh, gheața acea veche s-a uh, topit deja și mă întreb dacă se va îngheța din nou așa cum s-a întâmplat, uh, întâmplat în ultimii zeci de ani, de când avem uh, fotografii prin satelit sau nu. Am participat la un eveniment privind cercetarea în domeniul uh, cercetătorului și a fost un uh, paleontolog și spunea că uh, Antarctica a început să dezvolte o calotă glaciară la 60 de ppm. Suntem acum la 400 de ppm și eu mă tem că marea zona arctică sau mă întreb, având în vedere situația actuală, având în vedere că uh, topirea continuă, s-ar putea să fie inevitabilă uh, des, uh, dispariția calătăi uh, glaciare. Per Holgrund, din partea verzilor, ultimul vorbitor. Mulțumesc și aș dori să continui și eu uh, de la cea ultima întrebare. Discutăm despre o creștere cu 1,5 până la 2 grade a temperaturii, dar sunt și câțiva cercetători care consideră că ar trebui să discutăm cantitatea, despre cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă. James Hansen, în urmă cu 13 sau 14 ani, spunea că pragul se situează cam la 350 de ppm de dioxid de carbon în atmosferă. Dacă vrem să avem calculele calculele corecte sub uh, granița de siguranță. Este și lima pe care colegii de la Institutul de Cercetare a Mediului din uh, Stockholm l-au folosit. Au folosit-o. Aș dori să ne spuneți dacă sunteți de acord cu faptul că trebuie să ne situăm la sfârșitul veacului la această limită de 350 de ppm pentru a Uh, menține încălzirea globală la un nivel uh, controlabil. Și așa cum s-a spus înainte, suntem uh, acum la 410 ppm. Mulțumesc! Mulțumesc, aveți uh, 10 minute ca să răspundeți la aceste întrebări complexe. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere extrem de interesantă. Vreau să mă refer mai întâi la pescuit. În ceea ce privește schimbările instalate, vă putem spune că pe viitor uh, stocurile haleutice vor scădea. Depinde de cât de drastice vor fi schimbările climatice, mai ales uh, la creșterea media temperaturii în cadrul încălzirii globale, depinde și amploarea schimbărilor. Dar acestea fiind spuse, există deja discuții în curs și uh, la fel uh, ca discuția pentru soluri și terenuri, uh, a existat o interacțiune cu uh, comunitatea privind biodiversitatea, același lucru este valabil și pentru oceane și există o serie de reuniuni anuale, am participat la una dintre acestea acum două săptămâni, conferința numită Oceanele Noastre, care dorește să protejeze zone maritime extinse pentru a uh, păstra, conserva resursele uh, marine. Dorim uh, permiterea migrării resurselor marine și în acest context ele să fie totuși protejate. Atât deci avem nevoie de o rețea a zonelor protejate. 30% din oceane trebuie să fie ocrotite în acest fel. Noi ajungem acum, ne apropiem de ținta de 10% în ceea ce privește eforturile naționale, iar aceste, acest lucru va fi de ajutor. Dar trebuie spus în același timp, și asta este valabil pentru uh, Uh, orice eforturi de, de uh, restaurare a coralilor, de pildă, cifrelor de corali, aceste eforturi sunt în van dacă nu reușim, vor fi în van dacă nu reușim să oprim încălzirea globală, să stabilizăm schimbările temperaturii medie, dacă Uh, dorim să ne menținem la 1,5 uh, grade. Aceasta este o condiție sine qua non pentru toate aceste eforturi de conservare în domeniul uh, marin. Iar asta vizează um, părți marginalizate ale recifurilor de corali și strămutarea um, organ, um, Uh, viețuitorilor marine și, și vizează și schimbări în uh, zona arctică. Se poate menținerea uh, gheții în mare în zona, în, pe timpul verilor și Asta dacă nu crește temperatura peste 1,5 grade și nu mă surprinde că dezbaterea politică, cel puțin nu pe mine, nu mă surprinde că dezbaterea politică se concentrează asupra acestui lucru și asupra acestei limite a creșterii temperaturii. Asta vă răspunde, cred eu, întrebării privind uh, stocurile haleutice și există o concluzie principală și anume că menținerea ecosistemului va avea succes dacă se stabilizează uh, condițiile climatice și uh, creșterea temperaturii. s-a vorbit mai devreme de căile potențiale pentru, um, uh, pentru acest lucru. Um, acestea sunt, sunt enumerate în raportul acesta Uh, care au ca scop reducerea emisiilor cu 45% până în 2030 față de uh, nivelul din 2010 și uh, neutralitatea se dorește până în 2050, a fi dobândită până în 2050 până, și după aceea să ajungem la reducerea emisiilor, deci la emisii cu minus, inclu, uh, uh, în funcție de nivelul ambițiilor. Deci există și scenarii disponibile care ar putea să vă uh, orienteze ambițiile politice în uh, contextul acordului de la Paris, fiindcă acordul uh, există, dar punerea sa în aplicare este mai problematică. Da. Există și locuri și în Europa și în Europa care sunt în primejdie. Eu locuiesc într-un astfel de zonă de coastă unde te întrebi uh, ce se va întâmpla, încotro merg lucrurile, dar multe din aceste zone de coastă sunt uh, zone protejate. Nu vă pot da cifre pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de persoane care ar fi afectate. Întrebarea este când uh, se vor atinge limitele de adaptare. Un nivel al mării care a crescut uh, cu câțiva metri permite uh, Uh, consolidarea digurilor astfel încât să, să fie în continuare protejat împotriva acestor fenomene meteorologice extreme? Și da, se pun întrebări importante în acest sens. Acum întrebarea e când se va întâmpla. Mai există și întrebarea cum se va întâmpla. Mai există și uh, multă incertitudine în ceea ce privește creșterea nivelului mării. Cifrele date în acest raport uh, sunt cele mai bune cu putință disponibile la ora actuală. Există incertitudine și în ceea ce privește uh, uh, punctele uh, de cotitură, să zicem, și uh, nu este clar dacă aceste puncte de cotitură vor uh, fi atinse la 1,5 grade Celsius, o creștere cu 1,5 sau mai, uh, o creștere mai mare, dar uh, aceste cifre sunt uh, destul de sigure în comparație cu perioadele uh, Uh, paleolitice este, iar încercarea de a le da cât mai exacte este afectată și de faptul că dacă, dacă se topește toată, viața, de toată gheața de pe planetă, avem o rezervă a nivelului mării de 65 de metri, ceea ce înseamnă că uh, E foarte greu să faci niște calcule și niște previziuni exacte dacă nu înțelegi toate procesele detaliate care sunt care intră aici în procesul de uh, în, în uh, ce privește calcularea rapidității topirii gheții de-a lungul timpului. Uh, da, oceanele au potențialul de a-și aduce contribuția la atenuare. Aici ne-am uitat uh, am avut în vedere soluții naturale sau bazate pe natură. Stocurile de carbon din zonele de coastă, de pildă, sunt importante și uh, acele ecosisteme care ar putea fi uh, conservate și uh, restaurate nu depășesc 0,5% anual din uh, cota emisiilor. Deci fără o reducere ambițioasă a emisiilor, în cazul în care cifrele, în care aceste procente vor crește, uh, s-ar putea din nou ca aceste eforturi să fie în zadar. Și este foarte clar că um, magnitudinea stocării carbonului în oceane nu a fost explorată pe, uh, pe total, uh, mai ales dacă dorim să ocrotim stocurile de pește. Uh, aceste, acest potențial nu a fost uh, explorat întru totul și ne ocupăm de acest uh, lucru împreună cu grupul uh, de lucru. 3. Și dacă avem o contribuție de peste 20%, o mare parte reprezintă energia oceanică, regenera, regenerabilă prin parcuri eoliene sau prin exploatarea uh, energiei eoliene, iar aceste cifre, în conformitate cu un acord încheiat la GIEC, va fi evaluat tot în grupul de lucru 3 în, și în raportul pe care îl va produce acest grup în acest ciclu de evaluare. Emisiile provenite din sectorul transportului reprezintă o provocare, fiindcă și așa cum sunt și emisiile produse de sectorul aviatic, iar eu vin dintr-o țară unde există o dezbatere amplă cu privire la uh, opțiunile de folosire a combustibilor sintetici, de pildă uh, dieselul sintetic, motorina sintetică, hidrogenul și așa mai departe, și chiar pentru producerea de hidrogen din gaze naturale și stocarea a carbonului uh, care este eliberat de acest proces. Deci există opțiuni care nu sunt încă folosite cu totul să nu au încă baza tehnologică necesară, dar dacă uh, ai uh, un obiectiv de reducere a emisiilor uh, ambițios, uh, acestea ne dau speranța că va avea succes această transformare și dacă și uh, și dacă va avea succes suficient pentru a atinge obiectivele acordului de la Paris, asta depinde de voința politică și a societăților, fiindcă există foarte multe opțiuni ce pot fi puse la punct și ce pot fi folosite. În raportul nostru special, în ceea ce privește opțiunile de soluții, am uh, privilegiat soluțiile pe bază de natură, cu unele perspective aici și la opțiunile de protecție a coastelor. V-am uh, prezentat evaluarea de risc. Avem și un tabel foarte mare pentru decizionarii politici care uh, prezintă opțiunile de protecție a coastelor. Și în ceea ce privește concentrarea de dioxid de carbon în atmosferă și uh, estimările în acest sens, cunosc aceste discuții unii vorbesc despre 350 de ppm eh, CO2 și eh, atunci trebuie să aduci niște evoluții tehnologice care să fie încunoate cu succes și să se facă apoi eforturi pentru a eh, înlătura dioxidul de carbon net din atmosferă. Și n-am ajuns tehnologic acolo, atât vă pot spune. Mulțumesc. Haideți uh, să vă aplaudăm. Uh, vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Uh... Mulțumesc încă o dată pentru mesajul nostru și pentru activitatea dumneavoastră. Hai să facem o scurtă pauză de două minute pentru a uh, permite membrilor uh, DV să, și Comisia pentru Pescuit să părăsească sala și după aceea trecem la vot. Dear colleagues, I will ask you... Dragi colegi, vă rog să luați loc din nou în sală. O să începem votul și o să trec pe franceză. Începem cu votul privind întrebarea orală adresată Consiliului cu privire la COP15. Privind biodiversitatea. Întrebarea orală privind COP15. Se deschide votul. Funcționează? Da? Bun. A votat toată lumea, se închide votul. Întrebarea orală se adoptă. Trecem mai departe la întrebarea orală privind orașele ecologice 2021. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Întrebarea orală, mai departe, privind piața unică digitală, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Trecem mai departe la votul privind comerțul ilegal cu animale de companie. Se deschide votul. Se închide votul. Trecem mai departe la votul privind rezoluția cu privire la COP25. Vreau să vă precizez aici că, dat fiind că nu va mai avea loc în Chile, ci în Spania, COP25, ajustările necesare vor fi uh, făcute în text uh, uh, pentru această situație și se va preciza faptul că se va face sub președinția ciliană, dar că va avea loc la uh, Madrid. Se va preciza acest lucru într-un considerent. Și acum putem să trecem la vot. Alianța 1, amendamentul 35, deschide votul. Oh, it's oral? It's oral. It's oral. It's oral vote. C'est bon Ça marche Ok. So, paragraph 1, amendement 35, le vote. 1, amendamentul 35. Am deschis votul pentru? Nu. Deci, cine pentru? Vă rog. Împotriva. Se, uh, se respinge. Ah, și cine se abține? Mulțumesc, domnule Jadou. Domnul Jadou răspunde fără microfon din sala. La liniatul 1, 36 acum. Pentru împotrivă, abțineri, să verificăm. Am deschis votul. So it's not working? Funcționează? Întreabă domnul președinte. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la aliniatul 2A, amendamentul 45 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Nu. Se solicită o verificare. Amendamentul 46. Pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Am închis votul. Se adoptă. Vot pe părți la amendamentul 50, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri și se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Mandamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 57. și șapte, așadar, pentru, împotrivă, țineri și se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se le adoptă. 62 pentru. Împotrivă. Abținere și se adoptă amendamentul 63 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 64 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotriva și se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă. Pentru, încă o dată, împotrivă. Amen, abțineri și se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 84 pentru. Împotrivă. Ia să vedem de la socialiști. Deci 84 pentru, împotrivă. O abțineri și se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă. Să verificăm. 88 S-a închis votul. Se adoptă 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri, nu, verificăm. Amendamentul 102. Nu mai votăm. Se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. O sută trei vom verifica. Vote is closed. Adopted. <coughs> Amendement 106. 106. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă. Vom face o verificare. Amendamentul 109, vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri și se adoptă partea 1, partea a doua pentru, împotriva abțineri. De la socialiști nu a votat toată lumea. Ar trebui să se adopte. Haideți să verificăm. Sau verificăm la partea a doua. Și se adoptă amendamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. 118. Se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Ar trebui să fie respins în mod normal. se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral la 124 pentru pentru împotrivă Da, deci cum am, am adoptat 123, 124 a devenit caduc, așadar trecem direct la 125 pentru împotrivă, abțineri și se adoptă amendamentul 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132, da, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 133 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, Abține respins. 138 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 139 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 140 pentru. Împotriva. Abțineri și se adoptă. 141 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 147 pentru împotrivă. Haideți să facem o verificare. Potul s-a închis. Se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153. Ah, vot pe părți, partea întâia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă. Haideți să facem o verificare. În mod normal ar trebui să nu treacă. Se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, potrivă. Haideți să verificăm la 155. șase pentru împotriva abțineri se respinge. 158 pentru împotrivă, abțineri și se adoptă. 157 pentru împotrivă. Să verificăm. 157. A, nu. A picat. Trecem așadar la 159. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica. 159. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. sută unu pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul. și se adoptă. ...170 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. 171 pentru, 171 deci, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm? Foarte bine. Amendamentul 171. Hmm, îmi pare rău, spune președintele. Se adoptă. Vă mulțumesc. Compromisul 8 pentru Împotrivă. Abțineri și se adoptă. Amendamentul 182 pentru împotrivă. Să verificăm. But it's closed. Adopted. Oral amendment 183. Qui est pour? 83 pentru împotrivă, abțineri și se adoptă. 184 pentru împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 16 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Dacă vreți să verificăm, verificăm. șase pentru împotriva abțineri se adoptă. 187 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 188 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. O 194 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 196 Deci 196 9 acum, pentru împotrivă, abțineri se respingere, 200 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Am închis votul. Se respinge Amendamentul 201 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Se adoptă. Și Ajungem la 203 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendement 205. 205. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. șase pentru împotriva abțineri se respinge. 208 pentru O luăm de la capăt. 208. Pentru. Împotrivă. Hai să verificăm. voted. The 208. Alors C'est rejected yeah. Rejected. Respinsă. Doste nouă. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. So we, we, on vote l'amendement 214 parce que le compromis 16 euh, Trebuie să votăm 214 pentru că am, am, am adoptat compromisul 16. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 210 pentru, împotrivă, abține, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 215 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 acum. Nu, spune președintele, îmi cer scuze. Voilà, je l'ai trouvé, c'est coloré, mais D'accord. Compromis 11. Alors. Compromisul 11 pentru cine împotriva abțineri se adoptă. 228 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 235 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13A, pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Le 245. 245 e caduc pentru că am votat 153, 246 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 248 pentru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 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. PP-ul e pentru. Haideți să verificăm. 252. Rejected. 254. Qui est pour? 256 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 256. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 257. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 255 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 258 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 260 pentru, împotrivă, verificăm. Adopte. Se adoptă. 261 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. adopté. 200... Sir Wicken. So one, one more. Against. One more against. 262. 269 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 263 pentru împotrivă, abțineri, respins. 264 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 265 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 266 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 267 pentru, împotrivă, să verificăm. Rejeté. Respins. 244 pentru. Excusez-moi, it's the black and white copy. Scuze, spune președintele, am o copie alb-negru. 268 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 269 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 270 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 271 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 272 pentru. Împotrivă. Să verificăm. Adopté. 276. 276 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 274 pentru, împotrivă, să verificăm, 274. It's rejected. Keep, gardez vos mains. Oh. lăsați mâna sus. 277. Împotrivă, abțineri, respins. 278 pentru. Împotrivă. Să verificăm. Adopté. 200. Alors, ah on va 280, non, 280 ah, 279. 279 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 282 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 283 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 284 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 285 pentru împotriva abțineri se respinge. 286 pentru, împotriva abțineri se respinge. 287 pentru, Împotriva abțineri, respins. Și acum avem un vot în bloc, contribuția I3 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. Vot în bloc, contribuția DV pentru, se adoptă. DV1 până la 3, 5, 6, 12, 15. Nu votăm următoarele contribuții. Ajungem la trimiteri. 1 la amendamentul 12 pentru A. Set? ok. Amendement, ok. Citation 15. Trimiterea 15 la amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abține respinsă. Trimiterea 15 la amendamentul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trimiterea 16, amendamentul 9 pentru împotrivă. Haideți să verificăm rejeté. Si, amendement 10, qui est pour <coughs> Amendamentul 10 pentru se adoptă. 11 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Următorul cadre pentru că a fost adoptat. Acum considerentele 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 17 pentru Împotrivă. Haideți să verificăm. Adopté. Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 19 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, haideți să verificăm. Respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 <clears throat> Rejeté. Respins. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Verificăm din nou. Adopte. Adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 Amendement... Respins. 33. Pentru. Împotrivă. Abținere respins. Putem trece la votul final. S-a deschis votul. puteți da vina pe secretariat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. <clears throat> So we move to the... Trecem la voturile cu privire la obiecții. Obiecție cu privire la bumbacul LL25. Vot electronic, de asemenea, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă această obiecție. Trecem la cealaltă obiecție. Soia modificată genetic MO 89-788. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Obiecția cu privire la o serie de specii de porumb modificate genetic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și ultimul vot. Alte specii de porumb modificat genetic. BT11 și așa mai departe. S-a deschis votul.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 Dear colleagues, we still have an item Dragi colegi, mai avem încă un punct pe ordinea de zi. Știu că sunteți obosiți și că e târziu. Dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți repede. Urmează să discutăm verificarea tip a vehiculelor în ceea ce privește emisiunile Uh, pentru vehiculele comerciale și de călători. Aș dori să dau cuvântul Comisiei, în primul rând, Digi Grow și după aceea raportoarei Esther de Lange. Vă rog, din partea Comisiei. For five minutes. 5 minute. Hai. Uh, good evening, ladies and gentlemen. Bună seara, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc că a spus acest punct pe ordinea de zi. Domnul președinte roagă vorbitoarea să vorbească mai aproape de microfon și în același timp îi roagă pe membrii să înceteze discuțiile și să părăsească sala. Fiindcă acum discutăm un subiect foarte important, deci dacă nu mai aveți uh, treaba aici, vă rog să părăsiți sala și dacă rămâneți în sală, să păstrați liniștea. Mulțumesc! Uh, mulțumesc că ați dat Comisiei posibilitatea de a prezenta această propunere o să vă prezint diapozitivele pe care le-am pregătit, dar fiindcă propunerea este foarte tehnică, o să mă concentrez numai pe principalele motive din uh, spatele acestui text, uh, intențiile sale și vreau să vă spun de ce vorbim despre acest uh, proiect de codecizie, de regulament de codecizie. Care este starea de fapt acum? Este un context important pentru Uniunea de astăzi. În martie 2016, Comisia a adoptat regulamentul RDE pentru uh, vehicule comerciale ușoare, un regulament deschizător de drumuri care ne-a permis uh, să nu se mai testeze mașinile uh, în laborator, ci pe șosea. Acest regulament, adoptat în 2016, a fost însoțit uh, în anul următor de uh, un al doilea, care a introdus factori de conformitate. Multiplicatorii uh, limitelor de reglementare care au fost instituite prin alte acte de codecizie pentru a se ține cont de uh, nesiguranțele tehnice și statistice care fac ca testele pe șosea să fie diferite de testele de laborator în ceea ce privește emisiile. Acesta este al doilea pachet al uh, RDE. Uh, Uh, care a fost adoptat în aprilie 2016. Apoi, acest regulament, uh, în ceea ce privește factorii de conformitate, nu în ceea ce privește testele în condiții reale de conducere, uh, a fost contestat de trei orașe, Paris, Madrid și Bruxelles, iar tribunalul le-a dat câștig de cauză acestor contestări și a hotărât uh, că Comisia a hotărât valorile factorilor de conformitate fără să aibă un mandat pertinent în acest sens, ceea ce a însemnat că noi, uh, deci că trebuia să respectăm, uh, trebuia să respectăm hotărârea curții și să redactăm un text în consecință. Dar în același timp, și asta Uh, din cauza incertitudinii, Comisia a hotărât să facă recurs împotriva acestei hotărâri judecătorești. Uh, aceasta este uh, hotărârea care este starea de fapt, a fost sprijinită de Ungaria și de Germania. Curtea a, a avut a dat o perioadă de un an pentru această legislație, dar dat fiindcă Comisia a depus recurs, atunci se prelungește această perioadă. Uh, la ora actuală știm că Curtea de Justiție nu va lua o hotărâre privind recursul Comisiei înainte de jumătatea anului viitor. Vom încerca să aflăm mai multe detalii la începutul anului viitor. Acesta este un proces care însă va dura mai mult, ceea ce înseamnă, deci revenind acum la proiectul de regulament pe care îl discutăm astăzi, că pentru a asigura certitudine juridică pentru actorii de pe piață și pentru a urma directivele curții, pro, co, uh, Comisia a propus textul pe care îl aveți în față, care reprezintă o schimbare față de regulamentul 715-2007, care uh, stabilește limite uh, de poluare pentru uh, um, vehicule comerciale și vehiculele utilitare ușoare. Ce a făcut Comisia? Asta este miezul propunerii noastre. Am reintegrat factorii de conformitate uh, ambii factori, cei care preved, care țin cont de uh, marja tehnică și de incertitudinea statistică, în procesul de codecizie, fiindcă asta ne-a cerut curtea, Comisia, după părerea sa, nu avea mandatul necesar, competența necesară să facă acest lucru și, uh, dat fiindcă uh, acești factori de codificare sunt multiplicatori, trebuia să fie o decizie luată prin codecizie. Aceasta este principala parte a codeciziei. Acestea sunt factorii de conformitate despre care v-am vorbit, care reflectă valorile uh, adoptate inițial. Am propus o marjă pentru nesiguranța uh, tehnică, care este deja mai scăzută decât textul inițial, fiindcă, țin, fiindcă uh, Um, de pe urma cercetării de la JRC știm că această marjă este de sub 0,5, uh, uh, iată de ce valoarea este de 1,43 pentru nesiguranța tehnică. Um, lucrurile sunt în uh, desfășurare la ora actuală și Comisia a spus că revizuirea se va face anual. Centrul Comun de Cercetare desfășoară deja această activitate de ceva timp, iar rezultatele preliminare pe care le cunoaștem la ora actuală arată că această marjă poate să fie și mai mult scăzută. Asta știm acum, nu știam asta în iunie când am adoptat această propunere, dar se prea poate ca această marjă să fie redusă până la 0,32. Vom ști până la sfârșit, sfârșitul anului, atunci când uh, uh, cercetul, uh, uh Uh, comun, uh, Centrul Comun de Cercetare va finaliza munca. Consiliul uh, am aflat că va dori să-și prezinte um, constatările în fața Coreperului la sfârșitul lunii noiembrie, ceea ce înseamnă că Consiliul va fi gata să înceapă dialogul tripartit la începutul anului viitor. În concluzie, chiar dacă vedeți că acest text are mai multe articole, încă o dată vreau să vă spun că uh, Miezul acestui regulament îl reprezintă schimbările aduse de decizia uh, curții, deci reinstituind factorii um, de conformitate, care permite adaptarea marjei pentru a ține cont de incertitudinea tehnică, în cadrul testelor care măsoară progresul tehnic și restul prevederilor din text sunt reguli procedurale, ca, procedurale care vizează această lisabonizare. Deci este vorba despre adaptarea uh, competențelor de aplicare ale Comisiei la Tratatul de la Lisabona. Aceasta este o procedură oficială care trebuie urmată de fiecare dată de când propunem, de când propunem texte de codecizie. Asta pe scurt. Uh, este motivul din, care stă la în spatele acestei propuneri și dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Mulțumesc. Esther de Langă, pe 10 minute, are cuvântul, doamna raportor. Mulțumesc foarte mult. Comisia a spus în, de la început că acesta este un dosar extrem de tehnic și juridic, dar este și un dosar foarte delicat. Dar fiind toate celelalte chestiuni care mergem mână în mână, trebuie să fim conștienți de acest lucru dacă vrem să avem rezultate bune. Nu o să repet introducerea făcută de Comisia Europeană, însă vreau să spun câteva lucruri privind modul în care aș dori să abordez eu acest dosar. În primul rând, cred că este important să subliniem uh, următorul lucru, fiindcă factorul de conformitate, deja uh, numai când pronunți aceste cuvinte, uh, ți se zbârlește părul și uh, Uh, cred că este foarte important să subliniem faptul că aceste factori de conformitate uh, uh, înseamnă interdicția de a, nu depăși, de a depăși limitele NOx pentru fabricanții de mașini și se referă la rata erorii pentru teste, iar această dezbatere nu se referă doar la marja de testare a echipamentului, ci la limitele NOx maxime pentru mașini care consumă uh, benzină. Și văd că există o legătură între aceste două lucruri, dar dacă se, con- se, uh, um, se, con- se contestă AD, trebuie să se ceară Euro 7. Vreau să am o abordare corectă, bazată pe dovești științifice. Iată de ce prima întrebare către Comisia Europeană este când uh, consideră ei că Centrul de Cercetare Comun, fiindcă noi suntem, suntem politicieni, sunt experții, când va, își va da JRC datele care să, să justifice o scădere a limitei, uh, din nou, eu mă, eu mă, mă bizui pe oameni de știință care se ocupă de asta și uh, un termen limită la sfârșitul anului e cam vag. Când se va întâmpla acest lucru? Uh, când se vor finaliza rezultatele? Pentru că uh, noi ne ocupăm de această legislație și vrem să știm uh, ce prognozează Comisia Europeană. Apoi, în ceea ce privește abordarea acestor factori de conformitate, ar trebui să spunem mai clar că uh, e vorba de, de Uh, menținerea limitei pentru nivelul NOx și marja uh, legată de echipamentul de testare. Deci în momentul în care prezentăm lucrurile trebuie să explicăm mai clar această, această idee. Apoi, încă un lucru pe care trebuie să-l facem și Parlamentul cred că va insista asupra acestui aspect și anume că avem o revizuire în aval uh, pe cât se, pe cât se poate când uh, avem uh, datele de la uh, Institutul Comun de Cercetare și se pot lua măsuri să facem acest lucru. Nu trebuie să mai tărăgănăm lucrurile acolo unde nu este necesar. Iar a doua întrebare pe care vreau să o adresez deja, fiindcă altfel va fi pusă întrebarea aceasta cu siguranță de, alt colegi, de alți colegi, adresată tot Comisiei Europene. Care este calendarul pentru discuțiile de după Euro 6? pentru că știm că oamenii vor discuta despre, și despre emisiile mașinilor, eu cred că nu ar trebui să se facă asta în această legislație și că va exista legislație ulterioară în care se va întâmpla acest lucru, care va trebui să discutăm asta, care este calendarul aici. Iată ce aveam de spus în uh, introducere, domnule președinte, aștept cu nerăbdare comentarii de la toți raportorii din umbră și uh, sper și de la restul membrilor. Vă mulțumesc! Thank you. So... Mulțumesc! Eh, doamna eh, Deli de la SCD, primul raportor din umbra, mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc eh, doamnei raportor și comisiei. În comisia noastră și în Parlament s-a tot spus că standardele de emisii ar trebui să fie respectate Uh, în uh, viața reală și nu numai pe hârtie. Și această, această declarație s-a făcut mai ales uh, în, cu scandalul diesel din 2015, la sfârșitul 2015. Și eu mă așteptam ca după experiența proastă a Dieselgate să, să facem mai multe eforturi în acest sens. Dar acum avem fabricanți care nu retrag și nu modernizează autoturisme cu pe motorină poluante care sunt în continuare pe șosele. Bine, mersi. Este inacceptabil acest lucru. Nu se poate că am avut pierderi uh, secundare care au, uh, intro, care au dus la acești factori de conformitate și care și li s-a permis uh, um, mașinilor să emită până la 160 de, gram, de miligrame pe kilometri până în 2020. Și iată acum Curtea Europeană de Justiție și-a dat hotărârea care facea referire la relaxarea acestor limite pentru a, dar încercarea legitimizării relaxării acestor uh, limite este inacceptabilă. Nu putem să acceptăm o situație în care avem factori de conformitate care sunt folosiți doar pentru a rescrie uh, Uh, limitele NOx inițiale, fiindcă aceste lucruri merg mână în mână. Limitele NOx pentru mașinile cu motorină sunt mai ridicate astăzi decât pentru mașinile pe benzină, și eu nu înțeleg de ce mm, uh, îi se permite motorinei să poleze mai mult decât benzină și nu înțeleg uh, de ce să mai fie relaxate limitele pentru motorină? Aceasta este șansa ca noi, Parlamentul European, să um, rezolvăm problema aerului poluat uh, în Europa folosind aceste uh, teste a emisiilor în condiții reale de conducere. Avem, există uh, fabricanți auto care folosesc tehnologiile disponibile pentru a reduce poluarea și trebuie să fie ră, răsplătiți. Avem nevoie de teste RDE mai stricte dacă dorim ca fabricații să se asigure că se respectă standardele pe șosea și cred că ar trebui să avem o discuție serioasă despre acești factori de conformitate, dacă e nevoie de ei sau nu. Mai ales, dat fiind că măsurarea incertitudinilor poate să fie redusă prin uh, echipamentul PEMS pe care îl avem la dispoziție. Trebuie să, uh, iar uh, aceste standarde de emisii trebuie să fie respectate în toate condițiile de conducere, fiindcă există posibilitatea, iar fabricanții trebuie să, trebuie, fabricanților trebuie să li se permită să folosească um, tehnologia existentă și să nu există o relaxare a standardelor. Nu putem să mai dăm uh, scuze sau să mai acceptăm uh, scuze, să le validăm prin acțiunile noastre. Așteptăm cu nerăbdare discuțiile uh, cu raportorii în umbră, bineînțeles, și scopul nostru final este să ne asigurăm că standardele de emisii de pe hârtie sunt uh, în picioare, uh, rămân în picioare și în condiții reale, asta în, în, spre binele cetățenilor noștri. Acum, uh, de la Renew, doamna Solis Perez. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare. Este foarte clar că trebuie să fim mai ambițioși în ceea ce privește uh, Uh, emisiile NOx uh, de la mașini, dacă vrem să ne respectăm uh, angajamentele de mediu. Dar acest lucru trebuie să se facă printr-o propunere legislativă diferită de cea despre care vorbim astăzi. În propunerea care vine de pe, după Euro 6, cu un calendar foarte clar, cu evaluarea impactului și cum o, cu o consultare a tuturor părților implicate. Nu trebuie să deschidem dezbaterea în acest mandat, uh, în această legislație, fiindcă nu va face decât să întârzie procesul și va crea incertitudine pentru industrie și pentru uh, milioanele de locuri de muncă care, de, care sunt create de industria auto. Eu doresc uh, să avem aici un proces rapid și doresc ca Parlamentul European să ajungă la un angajament ferm de reducere semnificativă a, a emisiilor NOx în Euro, în Euro 7, ce va urma după Euro 6 și pe cât se poate, uh, ținând cont de factorii de conformitate uh, întemeiat pe dovezi științifice. Vreau să întreb Comisia un lucru, fiindcă uh, aș vrea să știu de ce în această propunere pe care o avem din partea Comisiei, factorul de conformitate uh, este o, o singură cifră, fără să se, uh, să se distingă marja de eroare, așa cum s-a făcut în, uh, în proiectul de lege din 2015, uh, unde se făcea această distinție. Ar trebui să se oglindească aici această diferență pentru a se separa răspunderea fabricanților auto, care sunt responsabili pentru uh, limita uh, NOx de 80 de mg pe kilometru conform Euro 6 și trebuie să se diferențieze aici responsabilitatea fabricanților uh, echipamentelor de testare, unde este vorba de marja de eroare a acestor echipamente. Și vreau să vă întreb de ce această cifră este prezentată așa de către comisie și, în al doilea rând, se vorbește despre faptul că avem un raport de la uh, Centrul Comun de Cercetare. Tot vorbim despre acest raport și se sugerează reducerea acestei marjă de eroare a dispozitivelor la, până la 0,32. Puteți să ne spuneți, vă rog, și asta a fost și întrebarea antevorbitoare mei, când se va publica până la urmă acest raport și de ce întârzie atât de mult publicarea sa, fiindcă este limpede că această marșă de eroare trebuie uh, să fie revizuită în jos și trebuie să se revizuiască în mod regulat, anual. Dar pentru asta avem nevoie de date științifice, de dovezi științifice și tehnologice că acest lucru este fezabil, fiindcă altfel nu putem vorbi despre un model con- complet în acest sens și vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile pe care mi le veți da la această întrebare. Mulțumesc din partea vezilor, Bas Eichaut. Mulțumesc, o să fiu succint, fiindcă este de Lange a spus deja ce voiam să spun eu. Este un dosar tehnic, dar de fapt unul foarte politic, fiindcă schimbăm standardele dintr-un regulament pe care l-am hotărât în 2007. Iar în 2007 am, um, am căzut de un acord privind niște standarde exprimate în articolul 5 pentru uh, mașini folosite în mod normal și în real. Dar mod, folosite în mod normal, subliniez acest lucru. De atunci am încercat să îmbunătățim metodele de testare, dar asta nu înseamnă că nu vrem să menținem aceste standarde pe care le-am hotărât în 2007, fiindcă altfel ce facem noi acum este că uh, la 11-12 ani după ce am spus uh, deja că mașinile trebuie să respecte aceste standarde, le-am spus fabricanților auto că trebuie să respecte aceste standarde, să nu le depășească. Acum, din cauza noilor teste, le vom uh, da o posibilitate să polueze mai mult. Și colegilor care mă întreabă tot timpul Uh, care îmi cer tot timpul neutralitate uh, tehnologică, uh, vreau, să vreau să întreb de ce prin acest regulament motorinei se permite să polueze mai mult decât benzina. Iată cum stăm cu, cu neutralitatea tehnologică. Și asta este o mare problemă și dacă uh, mai mult, după aceea vom permite uh, mașinilor să poleze mai mult decât am uh, hotărât noi în 2007 și asta facem. Uh, puteți zice marjă, de eroare, factor de conformitate, cum vreți voi, dar asta facem acum. Diluăm niște standarde pe care le-am hotărât în 2007 din cauza argumentului că uh, Eh, este nesigură procedura de testare, dar, doamnelor și domnilor, în 2007 am spus deja că standardul este pentru vehicule folosite în mod normal. Acolo trebuie, acolo este, de asta este vorba. Dacă testarea are o marjă de eroare, trebuie să asigur că e și mai jos, și e posibil, fiindcă standardele în SUA, standardele în China sunt deja uh, la un nivel mai jos. Deci, și uh, fabricanții auto încearcă să respecte aceste standarde mai, cu un nivel mai scăzut. Noi uh, îi trădăm pe cetățenii noștri dacă facem altfel. Și atunci am obiectat și am avut, n-am avut o majoritate, dar am, am obiectat asupra, din, din cauza faptului că era un act delegat, fiindcă este vorba despre o schimbare a legii, a unui standard fundamental pe care l-am hotărât împreună în 2007 și Comisia încearcă să facă același lucru acum și uh, ne vom opune din nou cu aceeași consecvență ca întotdeauna. Mulțumesc, de la IDE nu ia nimeni cuvântul? Ba da. Ce scuze. Silvia Lima. Um, erstmal um, herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această prezentare foarte documentată a Comisiei, dar uh, și uh, mulțumesc pentru informare. Nu cred că mai avem timp să avem uh, dezbateri ideologice. De fapt, este vorba de o poveste tehnică și una juridică și, practic, s-a spus totul în uh, ambele uh, rapoarte făcute, dar aș dori să mă refer la două aspecte. Mă întreb în primul rând de ce discutăm acum. Avem propunerea comisiei, este vorba despre un act juridic care a fost uh, votat de Parlamentul European. Aș dori să vă atrag atenția asupra acestui aspect. Deci, uh, dacă Parlamentul vrea să se facă de râs, atunci poate să hotărască nu, uh, vrem să schimbăm acest act și deci, iată, într-un an votează ceva și după aia nu votează exact pe invers. Și ajung la securitatea juridică, un alt subiect important. De fapt, în hotărârea Curții de Justiție din februarie deci uh, pre, prevăzută să intre în vigoare în 2020, se spune că actul juridic s-a spus că nu a respectat uh, procedura obișnuită, procedura ordinară s-a adoptat în proceduri de, urgență. Și deci, dacă vrem în această situație să facem, uh, să-i tragem la răspundere pe producătorii auto, au nevoie de securitate juridică, pentru că până la urmă miza, miza reprezintă locurile de muncă. Și aș dori să mă uh, refer la acest coeficient. Uh, nu este nimic legat de sau științific fantastic, ci e vorba de ceva statistic. Mi s-a explicat și mie, deci în fiecare test, fiecare text se face altfel în realitate decât în laborator. Și rezultatele nu pot să fie comparate, deci din punct de vedere statistic e o problemă. Și apoi, uh, metoda de uh, măsurare uh, sau folosind aparatul respectiv, eu pot să schimb valorile spre deosebire de procedura din laborator. Și apoi mai există și, știți că întotdeauna când uh, faci o măsură, totul depinde de aparatul cu care faci măsurătoarea respectivă. Și apoi s-a hotărât reducerea, dar trebuie să dăm dovadă de realism. Uh, întotdeauna va exista o discrepanță, o diferență între uh, rezultatele din laborator, care sunt obținute în condiții total artificiale și condițiile reale de, de trafic. Vă rog să vă gândiți la acest lucru. Thank you for ECR. Mulțumesc, doamna de Volca de la ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că aici nu avem absolut deloc diferențe între noi. Toată lumea își dorește un calendar clar, fixat, astfel încât uh, clienții, dar și producătorii auto știu foarte bine și clar ce se întâmplă și cum se să implementeze reglementările, regulamentul din 2007. Asta trebuie să se petreacă până la sfârșitul lui februarie 2020. Dar se pare că, de fapt, nu se va întâmpla așa ceva. Asta înseamnă că regulamentul 2007 se va aplica în continuare, dar fără acel factor de conformitate. Aparent, nu suntem gata. Uh, vreau să știu și de unde vin cifrele care se vehiculează. Mi-ar place un răspuns mai tehnic, care să înțeleg mai bine metodologia folosită pentru acest studiu, această cercetare. Iarăși, vă întreb, ați vorbit cu toți producătorii, sunt ei gata, cei din acest sector? Și în timpul consultărilor din Polonia s-a mai evit o întrebare pe marginea articolului 11. De fapt, oamenii s-au plâns de acest articol 11 pentru că foarte multe întreprinderi mai mari sau mai mici sunt excluse de pe piață deoarece ei, ele uh, nu au echipamentele care trebuie. Mi se pare foarte periculosă această tendință. Mulțumesc! Și doamna Ana Caniacica din partea GUE, ultimul raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Știm foarte bine ce s-a întâmplat. Trebuie să găsim o soluție cât mai curând posibil. Este aproape prea târziu acum ce, ce mai încercăm să mai facem. Eu consider așa, având în vedere că avem o nesiguranță juridică deosebit de mare în legătură cu normele care trebuie respectate, acestea sunt legate de acel recurs, pot să spun că uh, susțin uh, propunerea intrată de comisie fără modificări majore. Trebuie garantată siguranța juridică atât pentru constructori cât și pentru clienți, pentru consumatori și pentru autorități. Dragi colegi, ce pot să spun? Uh, nu e simplu. Uh, ce o să spun? Trebuie spus că ciclul de viață este destul de lung, de șapte ani. Și dacă facem schimbări bruște, poate să aibă consecințe grave asupra industriei auto, auto, asupra economiei, asupra locurilor de muncă, asupra societății, asupra mediului. 0,43, factorul de conformitate. Aici sunt incertitudini uh, tehnice legate de cât de fiabile sunt uh, aparatele de măsură mobile, portabile, e vorba de condiții instabile, influențate de temperatură și așa mai departe. E foarte clar că nu se poate astăzi uh, măsura la fel de bine ca uh, cum se măsoară în laborator. Trebuie să găsim uh, o posibilitate de a măsura în condițiile de condus reale, dar cu o fiabilitate comparabilă cu cea din testele de laborator autoritățile o autoritate independentă a definit aceste valori uh, din afara sectorului, nu constructorii înșiși. Această uh, valoare poate fi evaluată, schimbată eventual de comisie în funcție de evoluțiile tehnologice care apar în uh, acest domeniu al aparatelor de măsură, de măsurare mobile sau portabile. Comisia de asemenea a promis uh, o modificare interesantă pentru 2021. În acest moment are sens să mai adăugăm un strat suplimentar de nesiguranță, să nu îi uh, pedepsim pe cei care fac uh, autoturisme, tocmai pentru că cei din sectorul care produce aparate de măsură precise nu sunt în stare să vină ei cu soluții. N-are sens să avem astfel de măsuri care pot să fie și impopulare, dar și cu consecințe negative, economice și de mediu. Mulțumesc! Bun, deci comisia a fost interpelată direct, așa că vă dau cuvântul comisia pentru replică. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. O să încep cu ce a spus doamna raportor, dar și alți colegi, deputați. Adică activitatea Centrului Comun de Cercetare, GRC, și posibilitatea de a modifica uh, marja. Colegii de la Centrul de Cercetare au nevoie de câteva săptămâni pentru a pune la punct uh, ultimele cercetări și pentru a uh, da ultimele valori pe care ei le uh, le preconizează, probabil că această revizuire va însemna un, uh, un factor mai scăzut. Uh, asta se spune și la Consiliu. Noi sprijinim această tendință. Apoi, de ce avem uh, doar o valoare numerică și nu um, se vorbește și despre marja de eroare? Mi se pare că este ceva bun ca propunere. E o sugestie pozitivă. Ne bucurăm că ați făcut această sugestie. O explicație mai tehnică legată de ce face acum Centrul uh, de Cercetare, uh, Comun de Cercetare? Colegii de la acest centru sunt gata să vină să vă prezinte situația, să vă spună cum măsoară această nouă uh, marjă sau valoare preconizată de la 70% trecem la 90% din echipamentele de, de, disponibile pe piață care sunt uh, testate. Mi se pare că intrăm în, uh, într-o situație în care avem, într-adevăr, acum date foarte fiabile. Colegii de la Centrul de Cercetare uh, pot să vină să vă fac o prezentare, dacă doriți și dumneavoastră acest lucru. În ceea ce privește întrebarea dacă constructorii auto sunt gata uh, să facă față acestor uh, valori uh, sau chiar scăderea uh, acestora. Astăzi noi considerăm că da și din ce am înțeles și auzit și astăzi este ceva ce este fezabil. În ce privește Euro 7, e ceva important. Comisia s-a apucat de treabă de, cu acest proiect la începutul anului la începutul anului viitor vom avea un al doilea studiu care să pregătească apoi un studiu de impact. Este ceva foarte complex. Pregărim mai multe acte legislative care testează mai multe lucruri uh, legate de testarea vehiculelor. E vorba de foarte multe modificări care apoi, prin studiul de impact din 2021, Uh, se uh, va transforma mai apoi uh, într-o serie întreagă și într-un pachet de modificări pe anul 2021. Sper că înțelegeți acest proces. E vorba, în primul rând, în acest moment de muncă de pregătire tehnică. În ce privește valorile preconizate astăzi în legislație pentru mașinile pe benzină și motorină, asta este ceva ce ține de co- procesul de colegislație și ne dorim, bineînțeles, să, să avem o soluție neutră din punct de vedere tehnologic. Toate tehnologiile, bineînțeles, trebuie să fie tratate până în alta pe picior de egalitate. A, și s-a mai pus o întrebare în legătură de timpul la dispoziție pentru acest proiect de legislativ. Curtea Uh, s-a pronunțat cum că timpul de elaborare a standardelor nu poate să depășească 12 luni după ce intră în vigoare această hotărâre. Această hotărâre însă uh, este acum supusă unui apel sau recurs și atunci, uh, bineînțeles că avem un alt calendar în vedere. S-a mai pus o întrebare legată de factorul de conformitate uh, în raport cu ceea ce avem deja în legislație. Curtea s-a pronunțat, vom urma avizul său. Uh, curtea a spus că Comisia nu a procedat bine și uh, noi urmăm uh, avizul Comisiei și de aceea ne și găsim astăzi în fața dumneavoastră pentru a uh, pleda uh, pentru abordarea ca tare a acestui factor de conformitate. Mulțumesc. Doamna raportor de Lange, da, verificam cu colegii pentru că să vă spun că, într-adevăr, um, vom avea o întâlnire cu cei de la GRC și pe baza discuției de astăzi, ni se confirmă faptul că această întâlnire cu cei de la GRC este una cât se poate de binevenită și vom pune întrebările care se impun. În orice caz, vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile extrem de valoroase. Mulțumesc întregii comisie în vii care va face tot ce e posibil pentru a garanta calitatea aerului pentru 500 de milioane de europeni. Însă, permiteți-mi să compar ce facem noi cu amenziile de circulație. Mă uit și spre colegii socialiști. Ce vreau să spun cu această parabolă? Se știe că dacă primești o amendă pentru că ai depășit uh, viteza cu 100, la 130 pentru că trebuia să uh, mergi cu 120, poți să faci un uh, apel pentru că nu ești sigur de fiabilitatea aparatului de măsură sau a radarului. Uh, radarului. Uh, e clar că orice aparat de măsură, măsurare tehnic este supus unei anumite marjă de eroare, ca și cântarul din baie poate să nu meargă. Este foarte clar că Asta se aplică oricărui astfel de material, chiar și când faci uh, o prăjitură și trebuie să măsori niște ingrediente. Deci orice mașină, orice dispozitiv are o marjă de eroare intrinsecă. De aceea mergem pe calea Euro 7 și de aceea ne străduim să facem cât se poate de mult în condițiile date. Vă mulțumesc foarte mult! Proiectul de raport uh, va fi discutat în continuare în ianuarie, cum subiectul este foarte important. Dumneavoastră, ca raportor, echipa dumneavoastră s-ar putea să mai dorească o întâlnire între timp, eventual. Rămâne de văzut. <laughs> eu uh, pot să merg pe asta, spune doamna uh, de Lange, domnul președinte zice eu nu. În sfârșit, votul va avea loc în luna martie, la anul. Mulțumesc și acum trecem la coordonatori.